Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la Comisión de Peticiones y, como hemos decidido antes, empezaremos por el punto 16, que es la petición 1274, formulada por Luis Cayo Pérez Bueno. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Avem uh, următoarea petiție în ceea ce privește discriminarea uh, pasagerilor de zbor cu dizabilități E vorba de regulamentul 1107 din 2006. E vorba de drepturile pasagerilor, repet, cu dizabilități. Petiționarul e prezent, Oscar Moral Ortega, și acum îi dăm cuvântul. Poftiți, vă rog. la eh, Bună ziua, și mulțumesc doamnei președinte că mi a dat cuvântul. Reprezint o organizație care se implică pentru persoanele cu dizabilități. Vă oferim o platformă acestora și iată că ne aflăm astăzi aici discutând despre un subiect important, regulamentul cu privire la Uh, tratamentul aplicat pasagerilor de zbor cu dizabilități. Punctele esențiale pe marginea cărora mă voi referi ar fi există multe aspecte negative legate de situația acestor persoane. În primul rând, companiile pot nega Uh, din motive de securitate uh, îmbarcarea acestor persoane. În repetate rânduri, în foarte multe cazuri, se ajunge la situația în care persoanele cu dizabilități nu știu cine e responsabil de așa ceva. Linia aeriană, statul în cauză și cu ce justificare li se neagă îmbarcarea prin motive de securitate. Apoi, există și alte situații asemănătoare cu cea pe care v-am descris-o, în care compania aeriană poate spune în orice moment, din motive de securitate, că o persoană cu disabilități trebuie să fie însoțită și însoțitorul trebuie să plătească biletul de avion. Deci, vedeți că există un tratament foarte diferit și o interpretare foarte diferită a acestui regulament de către diferitele autorități din partea companiilor aeriene. Și acum, o analiză a acestei situații a fost realizată de comitetul nostru care reprezintă persoanele cu disabilități și s-a demonstrat în mod clar că există o situație discriminatorie pentru că acest regulament nu permite persoanelor cu disabilități să aibă, să beneficieze de adevărată libertate de uh, circulație. Și e clar că sunt diferite drepturi ce sunt afectate, ce sunt conținute în acest uh, regulament. Mai întâi, articolul 1 din uh, Convenție și e vorba de aspectul transversal și anume care să permită implementarea corectă a acestor drepturi. Ați primit recent o plângere referitor la această situație și e vorba de o petiție a doamnei Sabala, pe care cu siguranță Uh, o cunoașteți, pentru că în cazul ei a fost împiedicată să ia avionul uh, tocmai din cauza că este o persoană cu dizabilități. Acest lucru, de fapt, afectează în mod clar și fără echivoc drepturile de care ar trebui să beneficieze aceste persoane și sunt, suntem convinși că printr-o modificare a acestui regulament, uh, Uh, vom reuși să garantăm într-adevăr drepturi pline pentru persoanele cu disabilități în momentul în care acestea călătoresc cu avionul legislația în Statele Unite, spre exemplu, respectă mult mai mult aceste drepturi. O legislație încă din anul 2009 și care este mult mai favorabilă a persoanelor cu disabilități și răspunde mult mai bine nevoilor lor. Într-un spațiu aerian precum uh, spațiul european și un spațiu aerian precum cel al Statelor Unite ar trebui să fie mai interconectate. Și ar trebui ca uh, personalul din uh, companiile aeriene să fie implicat și format în ceea ce privește drepturile de care trebuie să beneficieze persoanele cu disabilități. Și ar trebui să existe niște protocoale, niște proceduri adecvate, corecte, să existe formare a celor care prestează servicii pentru uh, uh, călători și, pe de altă parte, să existe și informație suficientă la dispoziția celor care trabaie în aeroporturi. Apoi, de asemenea, există diferite uh, aparate care se pare că ar putea să fie perturbate, însă eu uh, sunt convins că acestea pot fi, din punct de vedere tehnic, modificate. Este clar că faptul că s-au refuzat de atât de multe ori uh, dreptul de a îmbarca și faptul că nu s-a respectat dreptul de liberă circulație a unor astfel persoane, de persoane, persoane cu disabilități. Dacă toate persoane cu disabilități ar trebui să fie însoțite și ar trebui să se confrunte de fiecare dată cu uh, dificultățile pe care le provoacă acest regulament încă din anul 2006, este clar că situația este foarte uh, complicată și duce la apariția unor discriminări. Așa că vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și acum dăm cuvântul Comisiei. John Nicholson. Merci, Madame la Présidente. Uh, critiques. Mulțumesc, doamna președinte. Da. Două critici au fost uh, efectuate, adresate de către petiționar în ceea ce privește regulamentul. Prima critică se referă la obligația, sau mai degrabă aș spune necesitatea de a notifica în prealabil articolul 7 aliniatul uh, E al regulamentului și, în al doilea rând, posibilitatea de a uh, refuza rezervarea sau îmbarcarea în momentul în care există riscuri în momentul îmbarcării, în sensul articolului 4 al regulamentului. Bun, în ceea ce privește notificarea prealabilă, aceasta trebuie să fie făcută cu 48 de ore înainte. Și acest lucru se aplică și în momentul în care există un zbor uh, la întoarcere. Deci dacă există un zbor dus întors, nu mai e nevoie de prenotificare la întoarcere. Dacă nu există prenotificare, atunci companiile aeriene trebuie să facă toate eforturile posibile în limitele unei situații rezonabile. Deci acea persoană care are o mobilitate reduită, are dizabilități, nu trebuie să rămână fără niciun fel de protecție. Acum, ceea ce trebuie să înțelegem de asemenea este faptul că această obligație de prenotificare ne permite să avem cea mai bună asistență posibilă. Iar cazurile sunt foarte diferite. Um, plecând de la diferitele cazuri, putem să ne focalizăm pe dificultățile reale. Deci s-ar putea ca la un moment dat să se pună accentul pe persoana respectivă în loc să existe o abordare de natură generală. Deci trebuie să găsim o soluție de natură generală. Acum, cea de-a doua critică față de acest regulament este posibilitatea pe care au companiile aeriene de a refuza îmbarcarea în momentul în care există o analiză de risc, deci în sensul safety. E vorba de articolul 7 a regulamentului. Mai întâi, trebuie să vă spun că această posibilitate este extrem de delimitată, încadrată corect în regulament. Mai întâi, trebuie ca acest refuz să uh, corespundă unor cerințe în sensul safety, siguranță, care rezultă din reglementări internaționale, europene sau naționale sau care au fost stabilite de către autoritățile care au uh, furnizat certificatul de, tra- tra- de autorizația de transport pentru acel transportator sau care rezultă din dimensiunile tehnice ale ușii de embarcare sau ale uh, avionului în general. Apoi, dacă există refuz, există și obligația pentru compania aeriană de a propune uh, în măsura în care acest lucru este posibil, să propune deci o alternativă acceptabilă pentru călătorul respectiv. Și există evident și obligația de a rambursa biletul, chiar și biletul de întoarcere și de asemenea există și dreptul de uh, rerutare. Apoi, condițiile respective, deci de acces, restricțiile, trebuie să fie publice într-un format accesibil. Deci trebuie să poată să fie cunoscute de către persoanele cărora acestor, aceste restricții se aplică. Și apoi, dacă există un refuz, atunci informația trebuie să fie furnizată imediat, motivul trebuie să fie explicat imediat și dacă persoana cu disabilități solicită acest lucru, această motivație trebuie să fie făcută în scris într-un termen de 5 zile. Și din și asta în, în, plecând de la aceleași condiții și uh, acest lucru se aplică de asemenea și față de însoțitor. Acum, aceste reguli în materie de refuz, de rezervare sau de debarcare sunt comparabile cu ceea ce există de altfel și în Statele Unite. Comisia a precizat deja aceste reguli și avem niște linii directoare care datează din iunie 2012 și am insistat în acest document asupra obligațiilor transportatorilor și anume de a informa cât mai repede cu putință persoana respectivă în momentul rezervării sau prin prenotificare. În momentul în care se impune prezența unui însoțitor, Comisia a precizat că exista necesitatea de a oferi asistență de a oferi asistență persoanei respective din motive de siguranță și Comisia recomandă în aceste linii directoare, nu, le po- nu poate impune aceste prevederi pentru că nu figurează în regulament, dar recomandă ca persoana respectivă să, însoțitorul, să poată călători în mod gratuit sau să beneficieze de o uh, reducere foarte substanțială a uh, prețului, tarifului. Și lansăm deci un apel în acest sens către companiile aeriene. În concluzie, putem spune că avem un regulament care funcționează bine și mare majoritatea persoanelor cu disabilități, precum și organismele care îi reprezintă, sunt destul de mulțumite, mulțumiți de acest regulament. Acum, chestiunile legate de siguranță, safety, sunt fundamentale și evident au uh, întâietate față de alte aspecte, când e vorba de siguranța întregului tuturor celor care uh, iau zborul respectiv, chiar și echipajul. Comisia nu își dorește deocamdată o revizuire a acestui regulament, în schimb e de părere că trebuie să existe mereu o atenție deosebită față de felul în care este aplicat uh, acest regulament de către autoritățile naționale și posibilitatea care există pentru comisie, așa cum am mai făcut deja acest lucru, de a preciza toate aceste dispoziții uh, aferente. Mulțumesc, doamna președinte. Gracias. Eh, tiene la palabra la señora Soledad Cabezón. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Soledad Cabezon. Mulțumesc, doamna președinte. Eu mai întâi aș dori să mulțumesc reprezentanților CERMI, pentru că mi se pare că e vorba de o temă deosebit de importantă și relevantă. Trebuie să fim conștienți de importanța acestei teme. Comisia a spus că regulamentul este adecvat și că în plus este și uh, corect uh, aplicat, respectat. Dar eu cred că putem să analizăm situațiile diferitelor companii, mai ales cele low cost, și puteți vedea că tot ceea ce a fost prezentat din partea CERMI este de fapt o realitate. Și e clar că însoțitorul, însoțitorul nu beneficiază în mod sistematic de o reducere masivă a prețului uh, biletului respectiv. Și nu văd de ce însățitorul poate pune probleme de siguranță. Pentru că persoanele cu disabilități nu sunt persoane uh, mala, bornave, ci sunt persoane care au nevoie de o anumită asistență pentru a-și desfășura o viață de zi cu zi normală. Însă asta nu înseamnă că se justifică uh, refuzul îmbarcării de către compania aeriană pe motive de siguranță. Apoi, în ceea ce privește toate aceste prevederi, și anume notificare prealabilă cu 48 de ore și așa mai departe, v-am spus, uh, dacă ar fi fost persoane bolnave, atunci, da, această notificare poate ar, avea logic, ar fi logică. Însă aici e vorba de persoane cu disabilități și eu cred că aici e vorba de o discriminare. Așa că dacă discutăm despre normalizarea vieții de zi cu zi a acestor persoane cu disabilități, trebuie să facem în așa fel încât acestea să se simtă persoane normale și în aeroporturi. Acum, întrebarea nu este dacă regulamentul se îndeplinește, ci dacă acest regulament poate fi revizuit, având în vedere mai ales tot ceea ce se întâmplă în companiile aeriene. Și putem spune că în Spania ne confruntăm cu toate aceste obstacole mai ales companiile low cost. Știți foarte bine că există companii care, pentru a reduce costuri, aterizează pe ultima pistă de aterizare, cea mai ieftină, cea mai îndepărtată. Și, într-adevăr, acolo, da, putem să spunem că se uh, îndeplinește regulamentul, însă regulamentul, în mod clar, este discriminator în ceea ce privește persoane cu disabilități. Așa că uh, E, e suficient să vă uitați uh, în, în uh, registrele pe care le țin aceste companii aeriene pentru a vedea toate incidentele care au avut loc în acest sens. Și uh, doresc să mulțumesc petiționarilor pentru faptul că au adresat această petiție și vă puteți bucura de sprijinul nostru în așa fel încât să analizăm această situație și să vedem cum anume putem găsi o soluționare pozitivă. Mulțumesc foarte mult. Am să intervin eu în numele grupului PPE conlucrăm împreună cu Soledad pentru implementarea Convenției Națiunilor Unite pentru a garanta drepturile persoanelor cu disabilități uh, și în studiile pe care le-am realizat în anumite state membre am observat că, într-adevăr, plângerea adresată de CERMI este una foarte întemeiată și aici e vorba de una dintre acele petiții care este susținută de către CERMI și anume petiția 1496 a doamnei Mara Zabala Poia. E vorba de o persoană față de care s-a cerut neapărat să fie însoțită. E adevărat, regulamentul era încă din 2006 și acesta poate fi în continuare interpretat în mod uh, diferit și de multe ori pe teme de securitate se confundă de fapt securitatea și comoditatea și nu poți să obligi o astfel de persoană cu disabilități pe spuza și pe banii săi să fie obligată să aibă un însoțitor. Uh, sau, spre exemplu, eu cred că uh, în Convenția Națiunilor Unite astfel de prevederi sunt mult mai clare. De aceea cred eu că regulamentul ar trebui să fie și acesta clarificat în așa fel încât să nu lase loc de niciun fel de interpretare tendențioasă în care s-ar confunda, cum spuneam adinauri, comoditate și securitate. Comisia afirmă că lucrurile sunt clare, dar nu uitați, nu cred că situația e așa de clară, pentru că în Spania au fost foarte, foarte multe cazuri. Uh, cazuri asemănătoare care s-au repetat și CERMEA are o întreagă listă, un adevărat catalog de astfel de încălcări deci e vorba de o temă serioasă care nu se poate încadra doar în rubrica uh, probleme de securitate. Nu, e vorba și de probleme de egalitate și de garantarea drepturilor de care trebuie să se bucure persoanele cu disabilități. Așa că am să fac o propunere. Să văd care este părerea dumneavoastră și eventual am să vă dau ulterior cuvântul, eventual și petiționarului pentru a interveni. Eu aș propune să transmitem această, comisie către, această petiție către Comisia de Transporturi, pentru ca aceasta să aibă posibilitatea să solicite modificarea regulamentului. Trimitem această petiție și la Forumul European pentru persoane cu disabilități care este conectat, știm foarte bine cu Cermin, dar și este un forum foarte competent pe aceste chestiuni și în funcție de informațiile pe care le vom culege ca urmare a acestor dezbateri, eu și împreună cu Soledad și ceilalți colegi vom face în așa fel încât să avansăm cât mai bine în implementarea Convenției uh, Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu disabilități. Acum, dacă nu mai sunt alte solicitări de intervenție, dăm să dau cuvântul petiționarului. Vă rog. Mă iertați, mă iertați. Mai întâi văd că un coleg a cerut cuvântul, Peter. N-aș vrea să repet uh, acum ceea ce a prezentat atât de frumos în rezumat uh, președintea noastră. Au existat câteva mici divergențe de opinie. De fapt, haideți să încep cu vestea bună. Comisia a spus că avem, da, un regulament în față, dar interpretarea este diferită, deci va trebui să vedem cum interpretăm uh, sau ce poziție ne asumăm. Și ce e interesant aici, iar întrebarea, trebuie să modificăm regulamentul sau acesta ajunge și trebuie să schimbăm doar interpretarea? E pe, pe mine mă interesează practica. Ă, mă interesează să se îmbunătățească situația pentru persoanele cu dizabilități și de aceea este important ca Comisia competentă pe fond să se ocupe de asta. Și rog ă, secretariatul să ia notă de acest lucru, trebuie să scriem ce vrem de fapt să se facă. Nu vrem doar o luare la cunoștință, ne așteptăm de la transport să uh, primim feedback. Și uh, de exemplu, un răspuns poate să fie regulamentul rămâne în picioare, dar trebuie să oferim o nouă interpretare. Ideea este că e loc de îmbunătățire. Oricum, inițiativa vizată e una legislativă. Comisiile competente pe fond adesea uh, trec foarte repede în revistă solicitările noastre, dar nu vrem o luare la cunoștință, vrem uh, o reacție cu follow-up. Pentru că noi ne adresăm, de fapt, experților și așteptăm să vedem ce fac aceștia mai târziu vorba de faptul că, în practică, lucrurile nu funcționează foarte bine. Asta a spus-o și petiționarul. Asta e realitatea, așa că așteptăm acum o reacție de la TRAN. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul petiționarul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc grupurilor uh, politice PPE și socialiștii democrați pentru observațiile lor și Comisiei pentru explicații. Eu cred că aici două aspecte sunt importante. Mai întâi, faptul că Convenția Națiunilor Unite reprezintă o nouă paradigmă pentru drepturile persoanelor cu disabilități, modelul social, modelul de drepturi ale omului. Regulamentul de transporturi aeriene, care este în momentul de față în vigoare, de, de fapt se conformează unui, a, unei alte paradigme în interesul și uh, uh, transportatorilor, uh, un regulament care prevede că persoana care călătorește trebuie să se adapteze uh, cerințelor uh, acestor companii. Și cred că acest nou model social de drepturi este uh, un model care ne va permite să evităm pe viitor situații precum cele din prezent, care sunt în mod clar discriminatorii, din cauza regulamentului pentru că se întâmplă în, cu aceeași persoană, spre exemplu, în diferite companii aeriene, în diferite state membre. Și situația trăită de adevărat alea de către uh, doamna Zabala Poia o poate pune într-o situație în care nu poate călători. Și trebuie să evităm astfel de situații. Pentru că în într-un fel, la un moment dat, aceste persoane cu dizabilități se autodiscriminează pentru că nu vor mai încerca să mai cumpere un bilet de avion pentru că știu că nu vor putea călători. Așa că trebuie să punem capăt încă de pe acum acestui tip de uh, scenariu. Și sunt absolut de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Persoanele cu dizabilități nu sunt bolnave, nu sunt persoane bolnave. Nu e ca și cum am fi uh, în prezența unor persoane care au nevoie de, uh, care reprezintă un risc, într-adevăr. Cele cu persoane cu disabilități sunt persoane care știu foarte bine ce trebuie să facă și ce pot să facă singure și când anume au nevoie de un ajutor. În momentul în care au nevoie de un însoțitor pentru a realiza anumite lucruri. Așa că drepturile lor nu trebuie să fie interpretate. Și în final, această discriminare în felul în care se aplică regulamentul merge mult mai departe și am spus și s-a spus acest lucru și în ultima intervenție. E nevoie de o modificare și de o modificare în profunzime pentru a marca o schimbare, pentru a avea un nou model, un model care să fie aplicabil în mod clar. Toată lumea să știe exact cum anume trebuie interpretat și să nu se mai repete situații ca, uh, în care anumite persoane, în anumite ocazii, hotărăsc care sunt drepturile altor persoane, dacă au sau nu voie să se urce sau, um, um, într-un avion, să călătorească sau nu, fără niciun fel de criterii obiective, ci doar pentru că sunt persoane cu disabilități. Acest lucru este inacceptabil. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Pentru a face un rezumat a tot ceea ce a fost spus, vom trimite Comisiei TRAN această petiție cu o motivație exact așa cum a spus și domnul petiționar, și vom cere, așa cum spunea și colegul nostru, să avem o nouă interpretare a regulamentului. Deci, solicităm Comisiei de Transporturi o soluție pentru a rezolva această problemă. Ce ar putea să fie, eu știu, o simplă, o simplă reinterpretare a regulamentului, o clarificare a felului în care acesta trebuie să fie interpretat sau eventual o revizuire completă a acestuia. În orice caz, în funcție de răspunsul pe care îl vom primi din partea Comisiei de Transporturi, vom informa petiționarul și uh, vom ști exact cum anume vom avansa pentru implementarea Convenției Națiunilor Unite de asemenea. Vă mulțumim pentru prezența, domnule petiționar. Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de petiția 617, reprezentată de domnul Richard Buxton din Regatul Unit împotriva Sifran în ceea ce privește impactul de mediu pe care îl are mina în aer liber din uh, această regiune asupra sănătății locuitorilor de acolo. Și acum este, aici este prezent avocatul petiționarului. Deci vom da mai întâi cuvântul acestea pentru a ne explica această petiție. Pentru că e vorba de un proiect că pe o durată de șapte ani în țara Galilor, în, în domeniul mineritului. Vă rog. Thank you, Chair. Um, I'm waiting for a... Mulțumesc. Am o prezentare PowerPoint Aștept să apară pe ecran, merge puțin mai greu. Oricum voi începe să vorbesc. Este o petiție în legătură cu efectele uh, unei uh, mine de cărbune um, în uh, regiunea South Wales. Este o mină care se află la 36 de uh, metri de casele uh, celor care locuiesc acolo și voi încerca să prezint contextul. Deci, iată, aceasta este regiunea South Wales. Aici aveți o hartă a um, orășelului și aici vedeți mina cu exploatare la suprafață și acolo unde scrie numele uh, orășelului se află mina. Iată, aici vedeți cât de mare este mina. E vorba de o mină de cărbune de 400 de hectare cu exploatare la suprafață. Iată cum arată. Iată o imagine acestei mine cu exploatare la suprafață, care de fapt nu este o gaură în pământ, uh, ci este de fapt un deal Aici aveți uh, o imagine uh, din mină spre casele vecine în uh, Mercer Tidfield. Deci este o mină cu 400 de hectare. Operațiunile creează zgomot, Uh, și praf în această zonă. Emisiile de gaze cu efect de seră sunt foarte ridicate, mai ales emisiile de metan. Marea majoritate a cărbunelui, aproximativ 90%, este ars în termocentrale cu emisii în plus și de altfel, există o procedură de încălcare a obligațiilor din cauza emisiilor excesive de uh, oxid de azot. Deci, Uh, majoritatea cărbunelui ajunge într-o termocentrală care nu respectă reglementările din apropiere. În 2005, uh, cei care locuiesc în zonă au depus plângere în legătură cu faptul că mina este atât de aproape de ei, um, uh, dar uh, în 2007 le-a fost respinsă plângerea, în 2008 a ajuns petiția în Parlamentul European, în 2010 500 de, de locuitori din zonă au cerut tribunalului un ordin de a opri exploatarea, dar nu s-a acceptat pentru că acești Eh, locuitorii erau prea săraci ca să atace justiție și s-a considerat că poziția din punct de vedere al costurilor este nesigură. Eh, în 2012, doamna Austin eh, a cerut protecție de costuri exagerate, iar în februarie Curtea Supremă din Regatul Unit a refuzat cererea doamnei Austin. Deci, locuitorii nu au nici o soluție deocamdată s-a încălcat uh, directiva 85-337 uh, uh, pentru că nu se respectă condițiile de funcționare, nu s-a oferit acces la justiție conform directivei europene și nu s-au limitat nici emisiile de gaze cu efect de seră. Directiva se aplică în cadrul minelor cu exploatare la suprafață Ehm, nu se respectă ehm, normele de zgomot și praf și deci Regatul Unit ehm, încalcă directiva privind um, consecințele asupra mediului din punct de vedere al condițiilor um, de operare a minei. Um, iar uh, comitetul care verifică uh, respectarea convenției de la Arhus uh, a spus că cazul doamnei respective este acoperit de convenție, dar Regatul Unit nu respectă convenția. sau se încalcă tratatul de funcționare a Uniunii Europene din cauza faptului că nu uh, se face nimic pentru a limita schimbările climatice. Um, în um, acest oraș nu se respectă nici limitele privind calitatea aerului. Um, Țara Galilor este exportator not de energie Uh, și deci nu se respectă articolul 191 uh, din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și Regatul Unit uh, încearcă să deschidă o altă mină de, o altă mină de cealaltă parte a muntelui. Iată, aveți aici încă o imagine din această mină. Mulțumesc. Damos la palabra ahora la comisión. Mulțumesc foarte mult și acum dăm cuvântul comisiei. Thank you. Um, the commission has been... Doamna Gros, mulțumesc. Comisia închetează în legătură cu această petiție de mai mulți ani de zile și ultima comunicare pe care am primit-o legătură cu directiva am primit-o în 2013. Am primit aceste informații suplimentare doar ieri și în plus, acum am aflat prezentarea um, domnului Stux. Anumite lucruri va trebui să le examinăm după ce vom primi mai multe informații, dar uh, se fac anumite afirmații și majoritatea evaluărilor noastre din cadrul evaluării de impact asupra mediului uh, se regăsesc în comunicările pe care vi le-am transmis, nu le voi repeta, în legătură cu accesul la justiție, așa cum știe domnul Stux, am anchetat acest lucru de mai multă vreme și am depus uh, uh, plângere împotriva Regatului Unit din cauza uh, nerespectării obligațiilor sale, din cauza costurilor prohibitive și Comisia a obținut câștig de cauză anul trecut, în 2014, și suntem în discuții cu Regatul Unit în legătură ca să vedem ce fac pentru a ține cont de această uh, decizia decizie a Curții de Justiție. În legătură cu refuzul Curții Supreme uh, de a judeca cauza, trebuie să vedem dacă această acțiune în justiție este de domeniul evaluării de impact asupra mediului sau nu? În legătură cu um, termocentrala din uh, acest oraș, uh, Comisia de asemenea anchetează situația și există o procedură de, ne, de a obligațiilor în legătură cu uh, nerespectarea limitelor uh, de dioxid uh, de azot în legătură cu emisiile de gaze cu efect de seră. Decizia inițială, în acest caz, a fost uh, luată în cadrul deciziei precedente care nu a menționat schimbările climatice ca fiind uh, Uh, un criteriu, dar în urma comunicării din 2013, emisiile gaze cu efect de seră au fost considerate deja ca parte a evaluării. Bineînțeles, noi nu evaluăm uh, arderea combustibilului, ci uh, procesul de extragere a cărbunelui pentru că acest uh, cărbune ar putea fi ars uh, în uh, zonă, in situ sau complet în altă parte. În ceea ce privește emisiile gaze cu efect de seră, bineînțeles trebuie să se facă o nouă cerere. Avem și o directivă actualizată care face mai mult referire la schimbările climatice ca fiind o considerație de care se țină cont. Și Ă, directiva va intra în vigoare, noua directivă va intra în vigoare în 2017, dar oricum, chiar de acum, ă, ă, s-ar ține cont de consecințele asupra schimbărilor climatice, mai ales în extinderea exploatării din această mină cu exploatare la suprafață. Muy bien. Intervenționez? Mulțumesc foarte mult. Mai sunt și alte intervenții din partea deputaților? Se pare că nu. Atunci dăm din nou cuvântul petiționarului. Chair, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Revin la ceea ce a spus Comisia în legătură cu gazele cu efect de seră. Trebuie să țină cont de acestea ca parte a procesului de extracție. Arderea cărbunelui este o consecință directă a extragerii cărbunelor din această mină de cărbune cu exportare la suprafață și deci trebuie să țină cont uh, uh, și de acesta. Comisia însă nu s-a referit la prima declarație și anume că se încalcă directiva, nu se respectă uh, declarația de mediu produsă în 2005. Atunci, compania minieră a produs o declarație care a spus că va face următorul și următorul lucru pentru a respecta condițiile pentru a se asigura că această mină uh, nu va cauza zgomot și praf. Și pe, cu aceste condiții s-a oferit permisul, s-a acordat permisul de exploatare. Și noi spunem că nu se respectă aceste condiții și de aceea se încalcă legea. Înțeleg și accept faptul că alte provocări uh, are petiționarului au fost rezolvate între timp delegatul unit parțial, dar deocamdată în 2015 încă există o problemă legată la accesul la justiție pentru a pune capăt zgomotului și prafului din partea unei exploatări um, pentru care s-a um, uh, acordat permisul conform directivei. Și nu se respectă condițiile uh, inițiale din directiva inițială în 2005 și nu se poate oferi permisul doar pe promisiuni. Uh, și apoi, în momentul în care se obține uh, permisul, uh, exploatantul face ce dorește. Nu așa trebuie abordată aplicarea acestei directive. Acum, în legătură cu emisiile de gaze cu efect de seră, Într-adevăr, aceasta este o, o um, preocupare mai largă. Poate că nu este un motiv de încălcare a directivei, dar ultimele rapoarte arată că există preocupări în legătură cu impactul schimbărilor climatice asupra Europei și lumii în general. Și având în vedere adoptarea protocolului de la Paris luna aceasta pentru a sprijini acțiunea în favoarea luptei împotriva schimbărilor climatice, mi se pare nepotrivit că continuă astfel de exploatări de uh, cărbune la suprafață în, în timp ce, pe de altă parte, Comisia, Parlamentul și Consiliul spun toate că trebuie să facem ceva urgent pentru a reduce impactul emisiilor de gaze cu efect de seră din cauza consecințelor lor asupra schimbărilor climatice. Și deci extracția cărbunelui, ă, arderea cărbunelui în zonă și emisiile cauzate sunt de fapt un exemplu al modului în care nu se luptă împotriva schimbărilor climatice. și Comisia sau Parlamentul trebuie să continue să considere acest caz ca emblematic, ca fiind un caz foarte clar, un exemplu foarte prost uh, de situație în care clar trebuie să se facă ceva. Mulțumesc. Peter. Doamna președinte, mulțumesc. Peter. Comisie Unric. Dacă bine am înțeles ce a spus Comisia, are nevoie de mai multe informații pentru a putea face o evaluare finală. Deci comisia știe de ce mai e nevoie și de aceea ar trebui să lăsăm petiția deschisă. Întrebare către secretariat sau către comisie. Cât va dura asta? Petiția aceasta nu este cea mai nouă. La un moment dat va trebui să o putem declara închisă, nu să mai așteptăm, să zicem, 2 ani de zile informații. Deci Întrebarea mea naivă, ne descurcăm acum uh, într-un semestru anual sau e prea ambițios, această, e prea ambițios acest calendar? Ce ne lipsește deocamdată? Comisia. Îmi cer scuze. Voiam să spun că nu avem încă informațiile. Am primit prezentarea PowerPoint pe care ați văzut-o astăzi ieri și un rezumat dar s-au făcut foarte multe noi plângeri și ne este greu la comisie. Evident, uh, răspundem uh, detaliilor ce ne parvin, dar uh, din 2013 încoace n-am primit informații în plus pe această petiție. Am fost surprinsă când am fost chemați astăzi aici. De fapt, nici nu contează asta. Contează că sunt două elemente noi au existat niște litigii naționale pe acest subiect între timp și din documentația primită ieri mi-am dat seama că acest subiect specific, în ceea ce este condițiile, ar însemna o nouă întrebare pe dreptul um, european, pentru că directiva aferentă vrea să creeze un proces înainte de adoptarea unui uh, consens. Nu e un proces care mai târziu să, vadă, să prevadă o procedură de follow-up sau un mecanism. Deocamdată nu putem să vă spunem nimic pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă la curțile de instanță naționale cu condițiile specifice care ar fi fost încălcate și de asta încă nu știu nimic, n-am informațiile necesare. Eh, Sim, adelante, Geringer. Doamna Geringer, vă rog. Ce zadați pytanie do petiționariusza? Mulțumesc. Am o întrebare către petiționar. În ceea ce privește perioada de dinainte, cum a arătat consultarea cetățenilor înainte de a fi demarat procesul, pentru că e vorba de 2008, anul în care a ajuns totul în Parlament. Au trecut aproape șapte ani. Prima prezentare pe subiect a fost în 2005, deci chiar de dinainte de această petiție. Am uh, primit foarte multe plângeri de acest gen din partea populației din diferite părți ale Europei. Următoarea petiție, iată, tot despre asta vorbește. E vorba de o plângere similară. Deci cum a fost consultată populația, cum au fost uh, exprimate îngrijorările de mediu. Asta în cazul în care a existat într-adevăr o asemenea consultare a opiniei publice. Petiționarul pentru a oferi un răspuns. Da, a existat o consultare înainte de uh, comunicarea comisiei ne-am gândit că s-a ținut cont de îngrijorările cetățenilor, dar realitatea este că s-a spus că au fost acoperite condițiile de uh, poluare cu particule și poluare fonică, însă într-o manieră ineficientă și uh, de aceea această petiție a fost readusă în, pe masa de lucru. E o problemă cu declarația de mediu. Când se acordă autorizație în baza unor uh, declarații, ignorându-se mai apoi uh, aceste uh, promisiuni, apar probleme. Li s-a promis, s-a promis una alta cetățenilor sau li s-a promis că se vor întreprinde acțiuni, dar când aceste lucruri întârzie să apară, atunci cetățenii se văd obligați să ia acțiune. Procedurile legislative au început în anul 2010, dar uh, problema este că până acum s-a încercat obținerea protejării costurilor, pentru că este atât de scump să acționeze în instanță. Regatul Unit a fost găsit în uh, neconformitate în ceea ce privește procedurile juridice de mediu, dar se merge chiar dincolo de asta. Însă nu putem să spunem că lucrurile sunt în regulă la ora actuală. Există o convenție ONU de conformitate, se, dis se discută cazul acesta, s-au găsit neconcordanțe, avem o situație ciudată în care s-a spus că Regatul Unit nu respectă Convenția ONU, dar iată că nu se poate face nimic la fața locului. Mulți cetățeni suferă din cauza poluării cu particule și poluării fonice. Sper că am reușit cât de cât să răspund la întrebare. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, și haideți să vedem ce propunem. Propunem să rămână petiția deschisă până când se va trimite petiționarului toată informația și până când acest, această informație va fi transmisă mai departe către comisie și comisia cât mai repede cu putință să fie în măsură să dea un răspuns. Și atunci vom uh, decide ce vom face cu această petiție. Bun, dacă sunteți de acord, trecem atunci la punctul următor și anume 12. E vorba de petiția 509-2013 prezentată de Livia Macoviac în numele Asociației Nașdom, asociație referitor la o mină de lignit în uh, zona Păniec, Crobia și Oschevice în Polonia. Autoritățile locale uh, spuseseră că vor fi prezente, însă nu sunt prezente și are mai întâi cuvântul doamna Mascoviac, timp de 5 minute, petiționar. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Sylwia. Mulțumesc, bună ziua! Vă salut! Numele meu este Silvia Macoviac, reprezint uh, asociația NAJ DOM, care sprijină mai mulți cetățeni. Vrem să protejăm uh, zona din care provenim uh, în fața construirii unei mine de exploatare a lignitului. Autorizația de exploatare de lignit a fost uh, acordată în mai 2011. Noi suntem de părere că există câteva erori flagrante care au fost uh, comise în procedura de consultare a populației populația a protestat masiv, dar oamenii nu s-au putut apăra nici cum. Ministerul de Mediu nici în ziua de azi nu le-a oferit un răspuns și a dat autorizația de funcționare, de exploatare, autorizație marcată de erori administrative. Din cauza acestor erori s-a ajuns la situația în care se face exploatare încălcându-se dreptul proprietății și dreptul uh, la libertate. Aceste drepturi ne sunt conferite prin Constituție, dar iată, nu sunt respectate. Cetățenii nu și-au dat acordul pentru această uh, extracție de lignit autorizația a fost uh, negociată, dar uh, iată că neținându-se cont de drepturile cetățenilor. Și pot să continui cu această idee și să spun că autorizația a ajuns și în fața instanței și chit că s-au constatat nereguli, în continuare, exploatarea continuă. În anul 2014 s-a confirmat că aceste acțiuni, deci în 2014 s-a uh, decis ca acțiunea de exploatare să continue, dar uh, nu se respectă legislația și au existat mai multe decizii, hotărâri judecătorești care au arătat că cetățenii pe bună dreptate sunt revoltați. Vrem de asemenea să vă atragem atenția asupra faptului că investitorii în continuare încearcă să uh, își dezvolte planul de uh, exploatare. 22 de sate sunt amenințate, din această cauză. 2500 de uh, gospodării sunt acum în imposibilitatea de a activa în domeniul agrar din acest motiv. Vedem foarte clar că în domeniul agricol acești oameni s-au dezvoltat dar iată că nu pot să progreseze din cauza că pe teritoriul lor uh, există acum această mină. Este un sol uh, foarte bogat, plin de resurse, nu înțelegem de ce trebuie să se facă uh, extracție. Se pot găsi multe alte întrebuințări. Avem directiva cu privire la calitatea și protecția apei, Uh, vedem că din cauza extracției e afectat calitatea apei, se încalcă și natura 2000, precum și principiul durabilității, dezvoltării durabile. Noi știm că lignitul aparține categoriei uh, de mari poluanți. Lignitul este cea mai mare sursă de poluare a aerului. Pentru noi este așadar foarte important să fie preîntâmpinată această catastrofă. Ne-am adresat uh, premierului, președintelui, ministrilor de mediu, agricultură și altor autorități, prezentându-ne îngrijorările, dar iată că până acum fără reacție din partea autorităților. Așa că am ajuns în fața dumneavoastră cu rugămintea, cu pledoaria de a proteja acest ținut foarte bogat în resurse. Este un ținut uh, uh, important din punct de vedere agricol și iată că acum este în pragul distrugerii. Eu cred că n-ar trebui să permitem asta, așa că vă rog insistent să ne ajutați și să vă convingeți chiar la fața locului de veridicitatea informațiilor prezentate astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Fiasa la petiție. Mulțumim foarte mult, doamne petiționar, și acum dăm cuvântul Comisiei Europene. Doamna Anna Zaikovska, vă rog. Thank you, sir. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva minute la dispoziție și aș vrea foarte pe scurt să prezint elementele cheie ale evaluării Comisiei vreau să fac o observație de ordin general. Petiția se referă la planificarea spațială sau utilizarea terenurilor. Competența față de acest subiect rămânând la statul membru. În contextul legilor de mediu europene, actul cel mai uh, relevant se referă la directiva cu privire la studiul uh, Uh, de mediu, studiul de impact, care trebuie realizat înainte de acordarea vreunei autorizații de funcționare sau de extracție. Investitorul trebuie să pregătească un raport de impact și întreaga, în, în, în timpul procedurii trebuie prezentate toate consecințele posibile, tot impactul posibil asupra mediului. Deci inclusiv în ceea ce privește calitatea apei, calitatea solului, Uh, potențialul uh, impact asupra siturilor Natura 2000, asupra peisajului și așa mai departe. Un punct important în timpul acestei proceduri este că trebuie să aibă loc o consultare publică și în timpul acesteia părțile interesate vor avea posibilitatea de a își uh, prezenta observațiile față de acest proiect finalul uh, este uh, uh, prezentarea unor condiții de mediu. Deci trebuie să spunem foarte clar că această procedură nu a început încă. Investitorul nu a depus un dosar pentru obținerea concesionării de exploatare. Deci, evaluarea de acum este una ipotetică. Investitorul doar a făcut câteva forări pentru că există concesionări de exploatare uh, parțiale, dat fiind așadar că procedura de obținere a concesionării de exploatare nu a început, nu este posibil să constatăm o încălcare a legii de mediu din plan comunitar. La fel se întâmplă și pentru uh, elementele legate de ideea că dacă această mină ar fi deschisă, Uh, pânza freatică s-ar reduce cu efecte asupra siturilor Natura 2000 uh, la 20 de km departare. De fapt, studiul de impact prin directiva Habitat este integrat în Polonia și totul va fi încadrat sub aceeași procedură descrisă anterior. Dar uh, procedura nu a demarat încă și este foarte greu să ne exprimăm de pe acum. Deci nu putem să ne referim la efectele asupra siturilor Natura 2000 Uh, cu atât mai puțin uh, asupra unor potențiale încălcări. N-am putut constata încă asemenea încălcări, nu au fost depuse toate uh, actele necesare din partea investitorului pentru concesionare. Dacă investitorul face asta și dacă se constată încălcări flagrante ale dreptului comunitar, atunci serviciul comisiei va uh, lua măsurile necesare. Mulțumesc. Bine, grazie. Gracias a la Comisión. Mulțumim Comisiei. Și acum domnul Valesa are cuvântul. Dziękuję, pani Mulțumesc, doamnă președinte, și doresc să mulțumesc mai ales petiționarilor că și-au prezentat punctul de vedere. Este foarte important atunci când discutăm proiecte atât de mari să ținem cont de diferitele aspecte pozitive, dar și negative, cum ar fi impactul asupra mediului. Am auzit argumente importante care trebuie, de care trebuie să țină cont comisia noastră. În primul rând, trebuie să ne dăm seama că este o problemă a zilelor cele mai fertile din Polonia, din punct de vedere agricol. Uh, este grânarul uh, Poloniei, este o zonă de producătoare de fructe foarte importantă. Apoi, s-a, s-a dat permisul doar pentru explorarea depozitelor de lignit în zonă. Deci s-au făcut peste 300, s-a acordat permisul pentru 300 de explorări, deocamdată s-au făcut 30 de forări. Dar din ce am auzit de la petiționari, investitorii vor dori probabil să obțină concesiunea de exploatare în urma furărilor. Și acum ne putem concentra pe ce putem face noi. Dacă cineva dorește să obțină această licență, deciziile de mediu trebuie uh, sau permisele de mediu trebuie acordate, trebuie să dea lumină verde, licențe. Deci comisia noastră cred că trebuie să facă următorul lucru să luăm foarte în serios temerile localnicilor. Foarte probabil uh, mediul va avea de suferit, așa că eu cred că petiția trebuie să rămână deschisă, dar, pe de altă parte, trebuie să transmitem un document autorităților poloneze în care să exprimăm preocupări în legătură cu procedurile și doar apoi să hotărâm ce facem de aici încolo. Dar, în primul rând, cred că trebuie să ne informăm, să cerem informații autorităților poloneze, cum merg lucrurile, în care au fost recomandările date și care sunt deciziile de mediu luate, dar și deciziile administrative. Iată ce propun eu. Deci să transmitem o scrisoare autorităților poloneze și sperăm că obținem și ceva răspunsuri. Mulțumesc, domnule Valdesa. Przewodnicząca, ja także w imieniu... Domnul Cosmiuc, mulțumesc, doamnă președinte. În numele domnului Wojciechowski, care este membru al acestei comisii, vă cer să lăsăm petiția deschisă. Nu voi repeta argumentele care au fost deja menționate aici de uh, petiționari. Trebuie să nu uităm faptul că investitorul uh, face prospecții de ceva vreme și probabil va face tot ce va sta în putere pentru a avea de câștigat în urma acestei investiții. Și autorizarea de escavare a fost acordată cu aplicabilitate directă, deci comunitatea locală nu a avut un cuvânt de spus. Și acest lucru arată cât de determinat este investitorul și ce influență are asupra autorităților locale și uh, naționale. Deci, repet, doresc că, dorim ca uh, petiția să rămână deschisă și poate că ar trebui să respectăm, să acceptăm solicitarea colegului nostru care propune să trimitem o scrisoare autorităților. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Geringer. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că această dezbatere vine la momentul potrivit. E un lucru bun că uh, avem această dezbatere înainte să înceapă exploatarea propriu-zisă. Nu știu dacă este un proces inevitabil, poate că va fi deschisă mina, uh, dar oricum, când, după ce va fi deschisă mina, va fi prea târziu. Și <laughs> dacă se deschide această mină, apoi ne vom confrunta cu situația pe care am văzut-o din aur din țara Galilor. Oamenii vor trebui să facă față uh, Uh, unui fapt împlinit. Și uh, ne vom simți cu toții uh, fără putere în fața acestor investitori care au multe resurse economice, juridice. Știm că investitorii au multă influență asupra autorităților. chiar dacă se riscă poluarea unor terenuri foarte fertile, cele mai fertile terenuri din Polonia. Așa că mă bucur că măcar Parlamentul European dezbate această problemă. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere, să trimitem o scrisoare, dar chiar faptul de a da permis de forare este un fel de promisiune făcută investitorului de a-și putea apoi dezvolta proiectul. poate concesiunea, chiar și concesiunea de forare a trebuit să fie precedată de evaluare de mediu. Deci nu doar că trebuie să lăsăm petiția deschisă, dar cred că trebuie să facem multe eforturi să primim răspuns de autoritățile poloneze. Nu suntem de acord cu Comisia Europeană să așteptăm următoarele episoade uh, cu brațele încrucișate. Nu putem aștepta ca să se ofere această uh, concesiune de exploatare. Cred că trebuie să-i protejăm pe cetățeni, nu doar când e, e vorba de proprietatea lor, cred că trebuie să ne apărăm dreptul de a avea un cuvânt de spus atunci când uh, e vorba de soarta uh, peisajului din um, jurul lor. Deseori Comisia face referire la Carta Drepturilor Fundamentale, dar din păcate această carte nu se aplică în Polonia pentru că autoritățile poloneze nu au fost de acord să includă această cartă deci eh, Polonia nu este semnatarea cartei, deci cartea nu se aplică nici în Polonia, nici în uh, Regatul Unit. Dar avem alte directive la care putem face referire pentru a apăra drepturile cetățenilor noștri care trebuie să aibă un cuvânt de spus atunci când e vorba de mediu, de comunitățile lor și de peisaj și tocmai acesta trebuie să fie scopul legislației europene. Deci trebuie să acționăm cât de rapid, să transmitem un document autorităților centrale din Polonia, dar și autorităților locale și să cerem autorităților locale să dea explicații. Și cred că trebuie să evităm acest efect automat. Mulțumesc. Grazie la palabra la signora Dali. Mulțumesc, doamna Dali. Grazie, foc, Mulțumesc doamnă președinte. Aș dori să mă concentrez pe un alt aspect pe care l-a prezentat uh, petiționarea care vorbi despre libertățile civile de două ori în intervenția ei, a subliniat faptul că fermierii, agricultorii au fost obligați să-și dea acordul. Eu aș dori să știu cum au fost forțați să-și dea acordul e important să știm și noi cum s-a făcut presiunea asupra agricultorilor. Aș dori să știu când a ajuns mm, chestiunea în fața Curții Supreme. Ca să știm cât a fost uh, prelungit termenul și uh, cât au așteptat petiționarii fără răspuns? Mulțumesc, domnul Sip. Grație, senora președintă. ce <clears throat> am zapytać o dvi... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu doream să întreb două lucruri. Dacă îmi permiteți. Poziția autorităților locale la începutul procedurii de autorizare um, pentru forare fost respectate și în al doilea rând aveți date care să arate care ar fi costul potențial social al acestei tehnici folosite pentru exploatarea la suprafață? Mulțumesc. Dau acum cuvântul petiționarilor uh, să răspundă și doamnei Dali, dacă se poate. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă numesc Macicoviec și fac parte din uh, asociația Naș Dom, casa noastră. Și doresc să ofer câteva precizări suplimentare. ne bucurăm de reacția anumitor eurodeputați care spun că e mai bine să prevenim decât să vindecăm și pot să vă spun că investitorul a avut a reușit să convingă tribunalele să-i accepte solicitările. Pentru că a primit autorizația de forare fără să afecteze dreptul la proprietate, dar agricultorii locali sunt clar împotrivă. Și aceste acțiuni au fost contestate de investitor care a venit chiar cu poliția pentru a se asigura că poate să facă ce dorea să facă s-a organizat o conferință la Postman, la Universitatea din Postman, cu participarea profesorului Raptaice ca profesorului Goski și aceștia au indicat în discursurile lor pagubele la, sau uh, uh, modul în care mediul din zonă va fi afectat de uh, un astfel de proiect. În ceea ce privește dreptul european, toate statele membre trebuie să limiteze emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv Polonia. Întrebarea este ce caută acolo linea de, o mină de lignit? După cum am spus, această zonă este grânarul Poloniei. Pentru că se produc foarte multe alimente în zonă și orice uh, mod de dăunare a naturii în această zonă va avea uh, consecințe grave. Dar investitorul a făcut 30% din forări deja și noi ne temem că zona va fi considerată una cu resurse strategice pentru Polonia și vom avea de suferit în urma acestei decizii. Cred că propunerea domnului Valensa de a scrie o scrisoare Ministerului de Resort este bună pentru că investitorul um, avea permisiunea de a face 180 de forări, din care a făcut doar o treime deocamdată. Investitorul spune că există rezerve de peste un milion de tone de lignit de explorat, deci Ideea ar fi să se scrie o scrisoare Ministerului Mediului în care să se ceară să reacționeze la preocupările noastre. E vorba aici de preocupările comunității locale, care este foarte hotărâtă împotriva acestei investiții. Peste 3.000 de oameni au protestat blocând un drum pe, cu peste 200 de tractoare Deci, s-a protestat împotriva acestei mine de lignit cu exploatare la suprafață. Și de patru ani de zile ni se spune să nu ne uh, îngrijorăm pentru că se fac uh, doar prospectări. Dar <laughs> nu ne prostește nimeni, pentru că știm că dacă găsesc lignit, atunci probabil vor obține și autorizația de a exploata acest uh, lignit într-o mină. Și știm că astfel uh, se va rezolva o parte din problema uh, privind aprovizionarea cu energie a Poloniei. Există trei priorități în Polonia, alimentele, energia și apa priorități strategice, dar noi considerăm că energia poate fi importată, dar nimeni nu ne poate importa alimentele de calitate produse în zonă. Si, adelante. Vă rog, foarte pe scurt doresc să răspund la întrebare. M-ați întrebat când a ajuns cazul nostru la Curtea Supremă Administrativă de mai mult de un an și încă nu s-a atribuit un număr cazului, dar protestul nostru, semnat de 176 de părți, a ajuns la Ministerul Mediului, dar Nu s-a obținut răspuns la această scrisoare din 2011. Deci de patru ani de zile n-am primit niciun răspuns de la minister. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru interesul acordat cazului nostru. Știu că există multe lucruri neclare, multe lucruri nesigure, dar e mai bine să prevenim lucrurile decât să ne plângem apoi de ce se întâmplă, pentru că legislația poloneză apoi ne va face ne va um, îngreuna mult posibilitatea de a acționa. Deci acum trebuie să facem ceva pentru a influența deciziile guvernului polonez. Sper că, sperăm că aceste rezerve nu vor fi registrate, chiar dacă deocamdată sunt în uh, explorare. Știm că trebuie să respecte o serie de acte legislative, directiva privind apa, privind aerul și mai departe. Încă o dată vă mulțumim pentru interes și sperăm că se vor lua măsuri concrete, că nu se va rămâne la vorbe. Sper că veți face ceva. Sperăm acest lucru în numele miilor de cetățeni care contează pe dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult petiționarilor și, evident, putem, ce putem să vă spunem este că deocamdată această petiție rămâne deschisă. Vom trimite o scrisoare Guvernului polonez prin care vom solicita informații referitor la acest proiect și, de asemenea, ne vom exprima îngrijorarea, îngrijorarea Comisiei pentru Petiții din Parlamentul European, uh, nu numai din partea petiționarilor, ci și din partea tuturor membrilor, pentru a prelua toată informația referitoare la acest subiect și vă vom ține uh, la curent. Trecem la punctul următor, punctul 13 de pe ordinea de zi, vorba de petiția 0195-2011 prezentată de Baudilio Rosprat în numele uh, Institutului Agricol uh, San Isidro din Catalonia în ceea ce privește un proiect de canal de irigație. Este în sală petiționarul? Da? Bun, atunci vă rog să luați cuvântul. Aveți cuvântul. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Institutul Agricol este un organism uh, constituit din diferiți antreprenori și agricultori din uh, Catalunia, în cadrul regatului Spaniei. Și încă din momentul în care a fost întemeiat, acum peste 160 de ani, are printre obiectivele sale principale lupta pentru a apăra libertatea de antreprenoriat în domeniul agrar și dezvoltarea agriculturii și în momentul în care am luat cunoștință de dezvoltarea canalului Segara Gareghes în 1994 ca și șantier de interes general, ne-am bucurat foarte mult. A fost o adevărată satisfacție. Acest proiect prevedea irigarea a 70.000 de hectare de teren care până în momentul de față sunt cultivate doar cu acele culturi care pot să beneficieze de apă de ploaie, într-una dintre zonele cele mai aride din teritoriul uh, catalan. Însă a, a trecut vremea și, mai ales din momentul în care a apărut rețeaua Natura 2000, am constatat că suprafața inițială ce trebuia să fie irigată a fost redusă cu peste 40%, pentru că 40% din această suprafață se afla într-o zonă de protecție specială. Și, evident, toată surpriza, uh, vă puteți imagina toată surpriza agricultorilor care, dintr-o dată, pierdeau orice posibilitate de a beneficia de avantajele sociale și economice pe care un astfel de proiect ar presupune. Evident, noi nu pretinem ca aceste suprafețe, care trebuie să fie protejate conformitate cu rețeaua Natura 2000, să fie reduse. Cerem doar niște angajamente de compensare și de gestiune din partea guvernului din Catalonia și din partea Ministerului de Mediu, care încă din data de uh, în 2010, deci înainte de lansarea acestei petiții, există și care până în prezent nu au fost îndeplinite aceste angajamente. Și vă putem uh, înmâna o copie a acestei declarații. Evident, aici sunt două puncte care sunt deosebit de importante. Mai întâi trebuie să se realizeze niște studii care să demonstreze că există o compatibilitate între proiectul de irigare și protecția păsărilor și Parlamentul ar trebui să ceară Guvernului Național să-și respecte acest angajament. Institutul Agricol este de părere că mare parte din aceste zone a excluse ar putea să fie în continuare protejate pentru uh, uh, păsări și ar putea în continuare să facă parte și din proiectul de irigare. Pentru că directiva Habitate și directiva păsărilor nu împiedică, nu interzic activitatea agricolă, ci solicită doar respectarea anumitor condiții pentru ca aceste uh, păsări să nu fie uh, puse în pericol. Spre exemplu, există o astfel de regiune uh, denumită Canalet de Tarega, care, în care, în mod recent, s-a demonstrat în mod foarte clar că există compatibilitate între uh, canale de irigație și uh, protecția păsărilor și vă putem, să, um, vă putem înmâna uh, o copie a unui articol care a apărut în data de 30 octombrie 2014 în ziua pe această temă. Apoi, pentru ca să putem efectua această irigare în aceste zone SPA, deci zone cu protecție specială, e nevoie de niște investiții, niște investiții destul de ridicate, destul de importante și dacă aceste zone sunt retase din proiect, evident acest lucru va duce la o pierdere de activitate agricolă, la pierdere de venituri și așa mai departe. Dacă nu se poate, având în vedere riscul pe care l-ar putea presupune aceste uh, zone protejate, ar trebui să existe atunci o compensare, o compensație care să fie acordată agricultorilor din această regiune pentru pierderile pe care le uh, vor avea. Și în final aș dori să vă spun că acest proiect care a fost, uh, pentru care s-a solicitat finanțarea europeană face parte dintr-un uh, proiect mai vast de aprovizionare de, cu apă, iar noi, Institutul Agricol, nu ne opunem finanțării comunitare a acestui uh, proiect, însă, în același timp, finanțarea comunitară a unui astfel de proiect nu trebuie să pună în pericol pe cei care lucrează în domeniul agriculturii în aceste uh, regiuni pentru că astfel ar pierde din vedere obiectivul de bază însuși al întregului canal Segaragarias, și anume de a alimenta cu apă exploatațiile agricole. Deci e vorba de un proiect care este un proiect de interes general. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Vreau să... Vor să vorbească și ceilalți sau ați vorbit în numele tuturor? Ați vorbit în numele tuturor. Foarte frumos. Uh, un bun rezumat. Dau acum cuvântul comisiei. Domnul Martin, e prezent din partea comisiei? Yes, then please take the floor. Dacă da, vă rog frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din punct de vedere al legislației de mediu, a legislației comunitare, am putea spune că această petiție se referă la niște aspecte extrem de pertinente. Mai întâi, competența și felul în care se realizează clasificarea acestor zone de protecție specială pentru directiva păsări și apoi, evident, și un alt aspect, felul în care sunt uh, gestionate anumite entități în aceste regiuni. Acum, particularitatea pe care are subiectul evocat, pe care îl dezbatem acum, uh, este provocată și de faptul că atât clasificarea cât și aspectul de gestiune, Tribunalul de Justiție al Uniunii Europene a condamnat de două ori, într-o perioadă, într-un timp foarte scurt, a condamnat Spania. Mai întâi pentru că nu a clasificat suficiente teritorii ca număr pentru a proteja păsările mai ales păsurile migratoare și mai ales în regiunea Catalonia și a doua oară pentru că a aprobat un astfel de proiect asemănător cu proiectul de canal Garigues, Uh, un proiect asemănător fără să fi ținut seama de toate aceste considerente. Deci, toată această situație care a apărut ulterior uh, e adevărat o situație distinctă, însă asemănătoare cu ceea ce a fost deja uh, analizat în trecut. Doresc să semnalez faptul că, de fapt, clasificarea este o obligație foarte clar stabilită în articolul 4 al directivei păsări și că statele membre, în mod obligatoriu, trebuie să deseneze toate acele teritorii sau zone sau regiuni ca suprafață și număr care sunt adecvate pentru menținerea și salvarea acestor specii care figurează în lista anexa 1 a directivei. Și o țară precum Spania, care nu a desemnat în mod suficient astfel de, de teritorii, nu le-a uh, semnalat și nu le-a protejat sub forma uh, de zone cu protecție specială, e bine, în acest caz, Spania a fost condamnată și s-a cerut Cataloniei să uh, extindă aceste teritorii SEPA, aceste teritorii SPA, care să fie clar identificate. Atât clasificarea, cât și obligația, deci obligația de a clas, clasa aceste teritorii și de a le proteja, precum și gestiunea, de fapt, sunt competențe ale statelor membre. Comisia aici nu poate să intervină și să spună, da, este sau nu este o zonă protejată ci pur și simplu statul membru, plecând de la anumite criterii exclusiv științifice, criterii exclusiv ornitologice, sunt statele membre cele care fac o astfel de clasificare. Acest lucru este important, pentru că desemnarea acestor zone cu protecție specială se face doar pe aceste criterii științifice și nu criterii economice, sociale sau alte considerente care ar putea uh, eu știu, interveni în momentul în care se desemnează un astfel de teritoriu cu protecție specială, zona cu protecție uh, specială. În orice caz, clasificarea se face în mod logic prin acte administrative și, într-un stat de drept, evident, fiecare act administrativ poate fi contestat în fața unei instanțe. Acum, extinderea acestei zone de protecție, așa cum s-a întâmplat acum în Catalonia, a fost examinată la un moment dat de către Comisia Europeană pentru a vedea dacă da sau nu respectă obligația de a executa hotărârea Curții de Justiție. Și s-a făcut o analiză prin rețeaua, analizându-se asta, rețeaua de zone protejate care există în Spania și am verificat pentru fiecare teritoriu care sunt și speciile ce sunt astfel protejate de păsări. Acum, asta în ceea ce privește clasificarea. Evident, noi nu putem interveni în acest domeniu. Apoi, nu putem interveni nici în ceea ce privește gestiunea resurselor care există în aceste zone protejate prin rețeaua Natura 2000. Acum, așa cum s-a spus, directiva Habitat și directiva Păsări se referă la două aspecte diferite. Însă stabilesc un mecanism de salvgardare, de protecție, în așa fel încât tot ceea ce nu este strâns legat de gestiunea strictă a acestor zone să fie uh, supus unei evaluări prealabile. Și dacă un stat membru, din diferite motive, consideră că în interes, este în interes public să se realizeze un, un proiect în aceste zone, acest lucru se poate face sub anumite condiții, cu anumite criterii, prin respectarea anumitor criterii. Aici, în acest caz, e vorba de construirea unui canal de irigare. Acest proiect a fost aprobat, dar a fost probat aprobat înainte ca teritoriul respectiv să fie protejat sub forma rețeaua Natura 2000 și acest lucru nu a contravenit în niciun fel nici hotărârii luate de Curtea de Justiție și nici felul în care s-a realizat impactul de mediu prealabil acestui uh, șantier. Vreau să subliniez acest lucru pentru că este important. Apoi, în ceea ce privește Curtea de Justiție, care a con- condamnat Spania pentru că nu a protejat suficiente teritorii, a fost necesar să se facă ulterior o reevaluare a proiectului și asta în lumina noilor zone incluse în rețeaua Natura 2000 și astfel guvernul din Catalonia în anul 2010 s-a spus, de astfel petiționar a avut dreptate, a spus foarte corect acest lucru, s-a făcut prin o nouă declarație de o impact de mediu, o nouă analiză. Această nouă analiză a uh, reevaluat proiectul, împărțirea teritoriului în anumite parcele pentru a ști exact când și cum anume aceste parcele ar putea fi afectate și în ce fel și autoritatea de mediu competentă de la guvernul din Catalonia, care este responsabilă pentru gestionarea acestei rețele Natura 2000, a identificat acest impact al me- asupra mediului al acestui proiect și a ajuns la concluzia că există un lanț de impact uh, în cascadă ce nu poate fi asumat și tocmai de aceea și modificat anumite caracteristici ale proiectului. Și acesta este și motivul pentru care s-a acordat proiectului uh, caracterul de uh, șantier de interes public, dar cu modificarea anumitor elemente în așa fel încât să nu se provoace daune ce ulterior nu pot fi uh, reparate. Evident, aceste lucruri au fost uh, înscrise în analiza de impact. E vorba de modificarea habitatului acestor păsări migratoare pentru că intervine prin acest proiect o modificare a culturilor ce pot fi uh, introduse pe aceste teritorii ca urmare a canalului de irigare. În orice caz, autoritățile sau angajați să evalueze această, uh, acest impact asupra mediului și s-au uh, uh, angajat să nu introducă pe aceste teritorii protejate în rețeaua 2000 anumite culturi care să modifice în mod substanțial habitatul care în anumite zone ar putea avea un impact critic și care nu ar putea fi acceptate pentru că ulterior nu pot fi corectate sau modificate. Deci, în concluzie, putem spune că aceste măsuri de gestiune sunt rezultatul unei evaluări de impact asupra mediului și vin și se înscriu în declarația de mediu. Posterior, uh, determinării resurselor și gestiunii pe care le presupune această regiune în planul de uh, gestiune teritorială, de planificare teritorială. Planurile acestea de gestiune sunt de asemenea aprobate tot printr-un act administrativ care și acesta la rândul său este susceptibil a fi atacat în fața unei instanțe. În consecință, în ceea ce privește legislația de mediu, atât clasificarea acestor zone, precum și posterior reevaluarea proiectului și adoptarea anumitor măsuri de compensare sau de corectare, în ceea ce privește aprovizionarea uh, cu apă pentru aceste regiuni ca urmare a proiectului de irigație, considerăm că acestea au fost realizate în mod corect. Ja, vielen Dank an die Kommission. Ich gucke jetzt. Äh, mulțumesc. Mă uit către colegii mei eurodeputați și întreb dacă doresc să intervină. Eh, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și petiționarilor pentru această prezentare. E clar că acest canal, Sergara Garighes, a fost uh, hotărât tocmai pentru a pune în valoare, pentru a valorifica, de fapt, terenurile fertile care există acolo. Acesta era scopul inițial. Acum aș vrea să amintesc faptul că jumătate din această regiune trebuie să fie irigată de către acest canal și este o zonă protejată. Deci, ea va fi afectată pentru că se înscrie în programul Natura 2000 și reprezintă un prejudiciu clar pentru agricultorii din această regiune. Pentru că dacă se continuă așa, atunci aceștia ar trebui să fie indemnizați, să primească o compensație. Acum, declarația de uh, analiza de impact a mediului a fost realizată în octombrie 2010 și stabilea faptul că aceste zone protejate, acolo unde exista un anumit, uh, unde se putea face canalul de irigare, uh, trebuiau să fie suplimentate cu o analiză pentru a vedea compatibilitatea între canalul de irigație și protecția zonei, uh, acestor zone. Însă nici până în ziua de astăzi nu am primit această, acest studiu de compatibilitate. Și v-aș ruga aici să observați faptul că nu este logic să spunem că e un proiect diferit în momentul în care deja numele proiectului indică faptul că uh, e vorba de aprovizionare cu apă tocmai din canal, din acest canal, Segara Garighes, nu vine din altă parte. Deci e vorba că e vorba de uh, o, o, aceeași entitate, aceeași zonă de aprovizionare. De aceea ar trebui mai întâi să studiem și să vedem care este apa ce poate fi utilizată pentru irigație, pentru că asta e și vocația unui canal, nu? Să fie folosit pentru irigație. Și care este apa care poate fi utilizată pentru aprovizionare cu apă a celor din, uh, din zonă. Și ar fi paradoxal să se construiască un canal așa de important precum cel Segara Garighes, care este inițial gândit pentru a putea transforma această zonă de culturi care se bazează numai pe apă de ploaie într-o zonă agricolă diferită, cu uh, culturi diferite ce pot utiliza apa din canalul de irigație. Deci ar fi ciudat ca până la urma urmei agricultorii din zonă să rămână de fapt fără apă. Deci, ideea este să se mențină deschisă această petiție până când vom primi studiile suplimentare necesare. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc. Nu sunt alte intervenții. Petiționarul poate să ne ofere câteva concluzii înainte ca eu să fac propunerea de a proceda mai, pe mai departe. Mulțumesc, domnule președinte. Noi, în orice caz, nu punem sub semnul întrebării clarificarea acestor regiuni ca fiind spații protejate de Natura 2000. Ar fi discutabil, dar nu discutăm. În orice caz, spunem că declarația de impact asupra mediului din 2010 la niciun moment, la, nu a fost realizată până la final. Și deci, de ce, se poate înțelege decepția proprietarilor care nu mai sunt în măsură să-și irige uh, terenurile și sunt proprietari care au fost afectați, afectați de proiecte, știu eu, de altă natură și care au avut terenurile agricole afectate și care până în momentul de față nu știu dacă vor primi într-un fel compensație sau nu. Nu discutăm absolut deloc aici, nu punem să semnul întrebării Natura 2000, ci solicităm anumite studii, studii suplimentare care să demonstreze, da sau nu, dacă există compatibilitate între zonele protejate și canalul de irigație. Este singurul lucru pe care noi îl solicităm, având în vedere că dacă nu avem un astfel de studiu, atunci e clar că o întreagă zonă va fi prejudiciată uh, fără să fi avut un aviz, un aviz științific și vreau să mulțumesc tuturor pentru această posibilitate de a exprima punctul nostru de vedere. Repet încă o dată, nu contestăm în niciun fel clasificarea acestor regiuni ca fiind zone protejate, ci cerem doar ca studiul de impact asupra mediului să fie completat cu acest studiu de compatibilitate între canalul de irigație și uh, aceste zone. Mulțumesc pentru prezența tuturor aici, inclusiv a petiționarilor. E o problemă foarte specifică și mi-am luat notițe. Mă gândesc că în trecut dialogul dintre regiune și comisie a fost unul lacunar. E păcat să se ajungă la tensiuni de acest gen. O primă concluzie. Mai e nevoie de Uh, consultări, petiția rămâne deschisă și, în al doilea rând, așa cum a spus petiționarul la sfârșit, e vorba de compatibilitatea dintre utilizarea apei și protecția uh, regiunii uh, și dacă există congruență. Vom trimite o scrisoare administrației locale, vom adresa câteva întrebări celor de acolo, să vedem dacă există această compatibilitate și, doi, cum a spus și colegul meu, câtă apă poate fi utilizată și, în al treilea rând, ce se întâmplă cu comunicarea, pentru că, până la urmă, trebuie să găsim un compromis. Pentru că, pe de o parte, Uh, se încearcă o echilibrare, de altă parte există diferite acțiuni. Uh, um, ce fel de compensații sunt prevăzute aici? Din ce îmi dau eu seama, am vrea să le avem pe toate, să nu distrugem regiunea, să protejăm flora și fauna, dar în același timp să avem și dezvoltare economică în zonă. Deci, uh, Acestea sunt cele două lucruri pe care vrem să le aducem la unison. Petiția rămâne deschisă și vom uh, trimite o scrisoare autorităților. Revenim, uh, revenind mai târziu asupra subiectului în comisie. Mulțumesc uh, petiționarilor, închid acest subiect. Trecem la următoarea petiție. Iarăși o petiție spaniolă depusă de Cristobal Aguado Lasa, cetățean spaniol, în numele Asociației uh, uh, Valentiene uh, a fermierilor, în ceea ce privește uh, bolile, uh, de, bolile plantelor și protecția acestora. Pentru prezentare mai întâi dau cuvântul petiționarului care este în sală. Aveți cuvântul, domnule Cristobal Aguado. Buenas tardes. Eh, muchas gracias, señor presidente, por permitir. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi permiteți să ia cuvântul aici în fața Comisiei pentru Petiții în numele agricultorilor din Valencia. Sectorul uh, fructelor și legumelor se confruntă cu dificultăți dificile, uh, dificultăți mari în <laughs> perioada actuală din cauza normelor fitosanitare din întreaga Uniune Europeană. Avem probleme economice grave legate de faptul că Comisia permite țărilor terțe să folosească substanțe interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel ajungem într-o situație foarte dificilă legată de problema dezbătută aici și consider că trebuie să abordăm aici problema care pune sănătății plantelor noastre import, importurile din țări terțe. Legislația actuală nu este suficient de eficientă în ceea ce privește controlele și inspecțiile. Situația este foarte gravă. Avem multe cazuri de pete negre detectate în ultima vreme uh, pe citricele uh, importate din Africa de Sud și vândute pe piața europeană. Între 2010 și 2014 au fost detectate pete negre pe citricile din Africa de Sud în cazul a 35% din importuri. Deci este enorm de mult. Și este scandalos să constatăm că Comisia ne tratează cu multă condescendență, chiar cu dispreț, în timp ce problema pe care o denunțăm este una foarte gravă. Comisia a refuzat să ia măsuri împotriva Africii de Sud, chiar dacă se detectă multe pete negre pe citrice. Limita este de 5 pe an și de, în aprilie deja am ajuns la 28. Autoritățile comunitare nu își respectă, deci, angajamentele, chiar dacă și-au au dat cuvântul fermierilor și continuăm să fim uh, inundați de portocale, mandarine și grapefruit din Africa de Sud cu pete negre. Dar sunt boli foarte grave care ar trebui să facă obiectul unei carantine pentru aceste fructe, pentru că există risc de contaminare, risc denunțat de Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Deci cred că putem spune că atitudinea comisiei este inacceptabilă. Și ce mă îngrijorează și mai mult este faptul că denunțăm aceste lucruri de foarte multă vreme. Spania, Italia, Grecia, toate țările producătoare de citrice din Europa consideră că aici nu e vorba de o barieră comercială pentru că uh, Uh, producțiile noastre sunt complementare. Dacă considerați că dorim să impunem o barieră comercială, nu e așa. Uh, sunt producții complementare pentru că noi suntem în emisfera nordică și sunt în emisfera sudică. În hotărârea din 17 decembrie 2014, de la hotărârea Uh, din 2012 2014 au intrat în Europa 9 boli noi. Deci, odată la 7 luni s-a importat în Europa o nouă boală. Chiar dacă noi în Europa respectăm foarte multe norme, norme foarte stricte fitosanitare, în uh, jurnalul oficial nu se citează decât Uh, organismele finanțate de Uniunea Europeană pentru a lupta împotriva acestor boli, dar nu se citează uh, toate bolile și puricile galben, de exemplu, nu e pe listă. Impactul economic a tuturor acestor boli uh, Eh, pentru profesia noastră este enorm și consecințele sunt dramatice, foarte îngrijorătoare. În august anul trecut, musca africană a fost detectată în Galiția, eh, dar și în regiunea Porto, în Portugalia. E prima dată când apare această insectă în Europa. Acum un an și jumătate am amintit deja autorităților naționale și europene, deci comisiei, că trebuie să inițieze operațiune de prevenire și vigilență, dar acum, un an și jumătate mai târziu, acest parasit a ajuns în Europa, așa cum am prevăzut, cu consecințe foarte grave, pentru că această insectă este vector de boli mortale pentru citrice. Este o bală de la o bacterie, Candida liberabacter, care există în Africa, în Asia, în Oceania, dar nu există în Europa până acum. În Florida, de exemplu, hectare întregi uh, de citrice au fost distruse, producția de citrice a scăzut cu 25%. În, Brazi- în Brazilia, 24 de milioane de pomi au fost distruși în foarte puțin timp. Um, pentru toate organizațiile de protecție a plantelor, uh, este foarte important să reacționăm în fața acestei boli care poate decima și uh, plantațiile mediteraneene. Această boală ar putea însemna chiar condamnarea la moarte a tuturor culturilor de citrice din Europa. Și cu acest nou proiect de directivă am fi putut evita această situație catastrofală. De aceea, domnule președinte, ne adresăm acum Parlamentului European ca să lanseze un apel la adresa Comisiei Europene ca cerându-i în fine să abordeze această chestiune foarte gravă și să ofere finanțare necesară pentru uh, a finanța măsurile de uh, prevenție și toate măsurile necesare pentru a eradica vectorii acestor boli atât în Spania cât și în Portugalia. În ceea ce privește proiectul de directivă privind sănătatea plantelor, este indispensabil să avem un nou regulament care să prevadă controle mult mai stricte mm, toate punctele de intrare pe teritoriul Uniunii Europene a citicilor din uh, țări terțe. Statele Unite, Japonia, Corea au regimuri foarte stricte. Au brigade de inspectori care merg în țările de origine chiar înainte ca produsele să ajungă în porturile lor, ca să vadă acolo uh, la origine dacă sănătatea acestor plante respectă normele lor sau nu. Poate că și Europa ar trebui să se inspire din această idee să facă controle inspecții în țările de origine, nu pentru toate exporturile, dar pentru exporturile din Africa de Sud, de exemplu, care s-au arătat periculoase, e nevoie. Deci cerem o listă pozitivă, deci un mecanism deja folosit la vite și cartofi, deci o listă pozitive, a, pozitivă a țărilor care prezintă toate garanțiile necesare pentru ca producția lor să uh, fie vândută pe piața europeană. Țările care nu sunt pe această listă pozitivă vor face obiectul unor controle mult mai stricte. Iată ce cerem noi. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar pentru noi, agricultorii, e întotdeauna dificil să intrăm în proceduri juridice. Uh, dar uh, ne adresăm acum Parlamentul European cu multă speranță. Îi cerem să caute alături de noi speranțe pentru, uh, soluții pentru a proteja agricultura europeană. Mulțumesc foarte mult pentru această informare. Iată câte informații specializate conține această petiție. Dacă ați fi vrut, putea să faceți trei petiții din asta și pentru că este un subiect atât de alambicat, sunt doi reprezentanți ai comisiei care vor să se exprime. Mai întâi, domnul Wolfgang Reinert Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi limita în intervenția mea la aspectele menționate la început, la începutul intervenției uh, petiționarului, și anume aspectul toleranței la import. O singură frază, pentru că e clar despre ce este vorba cu acest concept și uh, dacă mergem pe calea propusă aici, am fi în uh, încălcarea obligațiilor internaționale uh, la OMC, pentru că există un acord în ceea ce privește măsurile sanitare și fitosanitare și suntem obligați să oferim toleranță la import în momentul în care avem un motiv întemeiat să o facem. De exemplu, în momentul în care am spus că vom avea un nivel de detectare forfetar la 0,1. cu un conținut care să nu reprezinte un risc sau un pericol pentru cetățenii din Uniunea Europeană. Pur și simplu avem mâinile legate. Așa că atât din partea mea, în rest vreau să dau cuvântul colegului meu pentru că pe chestiunile fitosanitare mai sunt alte lucruri de spus, adică mult mai multe. Ja, äh, äh, auf meiner Liste steht, äh, Herr... Pe lista mea apare domnul Karamitisios. Dacă bine v-am pronunțat numele, spune președintele. Poftiți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. The commission first would like to note that, uh, Comisia ar vrea să noteze că în principiu suntem de acord cu petiționarul. Measures and controls on... E nevoie de măsuri și de controle la import de fapt, sistemul întreg trebuie consolidat, pentru că acesta trebuie eficientizat. That point, that principle is reflected at... E bine, se reflectă asta la două niveluri. Mai întâi, la nivelul deciziilor individuale, cu privire la bunurile uh, specifice din regiuni specifice. E exact exemplul menționat de dumneavoastră cu privire la importul de citrice din uh, Africa de Sud. La al doilea nivel, regăsim uh, regulile generale din actul de bază cu privire la măsurile de protecție împotriva uh, bolilor de plante. Și a trebuit să adoptăm uh, niște planuri pentru toate plantele provenind din terțele state. Subliniem că anul trecut am adoptat poate cea mai strictă decizie pentru importuri, decizia uh, 2014 per 22 cu privire la importul de citrice din Africa de Sud. E exact decizia menționată de dumneavoastră în introducere. Această decizie a intrat în vigoare la sfârșitul lui iulie, deci la jumătatea sezonului de importare uh, a celor fructe din Africa și a prevăzut toate măsurile posibile. Am acoperit uh, tot ceea ce ținea de import, inclusiv uh, informații despre origine, despre eșantionare uh, și inspecții la locul de produc producție, trasabilitate, înregistrare, pre, controlele de pre-export și Uh, controle post-import uh, intensificate în Uniunea Europeană. Trebuie aplicate măsuri stricte în Africa de Sud, precum și la punctele de intrare în Uniunea Europeană. Cu ce rezultat a fost implementată această hotărâre? Autoritățile sud-africane și-au dat seama că n-au cum să se conformeze la timp față de toate aceste norme. Au existat cinci interceptări în câteva săptămâni uh, după aplicarea acestei decizii, se întâmpla în august, Apoi autoritățile sud-africane au impus un, o interdicție de export. S-a oprit uh, exportul înspre teritoriile europene, deci n-au mai existat interceptări de atunci și până acum. În acest an vom urmări evoluția aceasta, va fi pentru prima dată când această nouă decizie se va aplica întregului ciclu de producție din Africa de Sud, cu adevăratul test în această seară și în uh, funcție de evoluția interceptărilor uh, bolilor uh, în acest an, vom decide dacă decizia va fi și mai stringentă sau dacă o vom aplica ca și până acum, dacă dă rezultate. Această abordare e perfect aliniată obligațiilor internaționale pentru că toate măsurile de restricționare trebuie să fie bazate pe o analiză de risc corectă și trebuie implementate uh, într-o manieră uh, proporționată, proporțională. La al doilea nivel, uh, discutând despre adoptarea unui plan de reglementare, propunerea vine cu un regim mai strict, cu posibilitatea de a adopta măsuri temporare de precauție în fața oricărui risc, această propunere a fost adoptată în plenara Parlamentului din aprilie trecut, iar uh, Parlamentul re, a introdus norme mai stricte. Acum, propunerea se discu- e în discuție la Consiliu și sperăm că sub președinția letonă să avem un mandat de negociere în trialog. La Consiliu există opinii divergente față de uh, nivelul de strictețe la import, și sper, da, dar sperăm să se găsească o soluție de compromis. Aș dori să închei spunând că trebuie să revizuim per ansamblu măsurile de import de citrice, nu doar din Africa ă, de Sud, ci din toate terțele state, Brazilia, Argentina și altele. Discuția tehnică va începe în curând în comisia permanentă pentru plante, animale și furaje. Se va întâmpla luna aceasta și sperăm să ajungem la cele mai eficiente cerințe la import pentru aceste fructe. Aș vrea să menționez și alte, aș putea să menționez și alte exemple, însă am înțeles că ne presează timpul, dar oricum noi vă stăm la dispoziție pentru orice alt, altă informație mai târziu. Mulțumim comisiei. Domnul Fisas vrea să intervină ca membru al Comisiei Peti și la fel și eu după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. Delegația spaniolă a Partidului Popular European susține argumentele prezentate de către petiționar și cere Comisiei să fie mai eficientă în momentul în care se controlează importurile care provin din țări terțe stabilind astfel niște controle mai riguroase și să ia niște măsuri mai stringente pentru a garanta protecția culturilor europene. Eu fac parte din, comerț, din Comisia pentru Comerț Internațional și știu foarte bine că sunt anumite măsuri în cadrul uh, Organizației Mondiale a Comerțului care îngreunează, de fapt, luarea acestor măsuri de protecție în anumite cazuri. Și, dar, în același timp, e și foarte greu pentru agricultori europeni să înțeleagă o astfel de situație. Mulți agricultori spun, da, uh, uh, libera concurență e bună, dar uh, vrem să avem condiții echivalente, nu, nu condiții diferite. Și trebuie să ținem seama de această cerință. Vreau să amintesc Comisiei faptul că uh, Uh, există un regulament care deocamdată nu mai este în vigoare în ceea ce privește normele de intrare pe teritoriul Uniunii Europene a anumitor plante și așa mai departe. După cum s-a spus, există discuții în momentul de față între Parlamentul European și Consiliu. Și propunerea definește niște condiții minime de intrare a acestor produse care să respecte standardele fixate de Uniunea Europeană și oferă Comisiei Europene posibilitatea de a lua măsuri pentru a împiedica intrarea pe teritoriul european a anumitor produse. De aceea cerem Comisiei Europene să acționeze rapid în momentul în care se detectează o alertă, un, există un semnal de alertă la nivel fitosanitar să se acționeze rapid și nu așa cum s-a explicat din partea petiționarului cu o anumită întârziere, pentru că în momentul în care a intervenit doar în momentul în care a existat un număr excesiv de uh, semnale de alarmă. Și cazul care ne interesează pe noi este un caz care a, tras, a depășit frontierele și a suscitat atenția Comisiei în momentul în care a reprezentat avea prejudiciu pentru foarte mulți uh, agricultori. Apoi, petiționarul s-a mai referit și la un alt aspect, și anume că Parlamentul European ar trebui să ceară Comisiei Europene să răspundă care sunt măsurile pe care le consideră necesare pentru a pune capăt bolii ce a ajuns astfel pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc, am spus deja că vreau să intervin și eu ca uh, eurodeputat, uh, pentru că sunt membru și la Acri și aici la PETI, iată, și după cum s-a spus, problema este multifacetată. Odată, Vrem să avem comerț internațional, dar e supărător pentru agricultura europeană dacă uh, ceea ce apare în Europa, deci produsele importate, uh, sunt uh, produse după standarde diferite. Odată pentru că apare o fragmentare a concurenței și apoi pentru că apare și un pericol din cauza bolilor care pot fi importate și ele. Deci, trebuie să avem un mecanism pentru ca ă, să putem acționa împotriva acestor curente fără a ucide comerțul. Avem nevoie așadar de mijloace eficiente și, în primul rând, ă, avem nevoie de aceste mijloace pentru că vedem că este foarte restrictiv când vine vorba de aceste produse ă, nu prea avem uh, niciun control asupra acestor uh, boli, pentru că mecanismul de aprobare a pesticidelor este foarte complicat. Și iată că avem nevoie de o evaluare uh, de impact, pentru că, indiferent ce facem noi, ne lovim de acest lucru. Dacă există uh, un. Uh, nou produs uh, în industria agroalimentară, de exemplu, un nou produs de combatere a unei, uh, a unei anumite boli, atunci automat uh, noi trebuie să facem o evaluare a impactului mai întâi înainte de a opta pentru un tratament sau altul, cu o procedură de autorizare și așa mai departe. Da, deci atitudinea este una mai degrabă restrictivă, așa cum s-a spus, la importul de alimente trebuie să fim foarte, foarte prudenți trebuie să existe echitate, dar uh, în ceea ce privește standardele de producție, acestea trebuie să fie corecte, iar controlul trebuie să funcționeze. Am luat la cunoștință și ceea ce a spus Comisia, așa anume că avem nevoie de mai multe controle, în primul și în primul rând, pentru a lua măsurile necesare. Procedural dau cuvântul acum petiționarului, după care voi încerca să fac uh, o concluzie în numele întregii comisii petii. Tocmai de aceea am spus că petiția dumneavoastră uh, este una de uh, o calitate extraordinară pentru că vizează agri și multe alte domenii, vizează competitivitatea, protecția habitatului, a florei, faunei, putem să facem un program întreg din această petiție. Consider că este un subiect foarte important, complex. Mulțumim că, v-ați, uh, că uh, adresat comisiei noastre, așa că vă dau acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, adevărat. Acum plecând și de la abordarea acestei probleme, pentru că e vorba de o problemă care afectează întreaga agricultură europeană și care reprezintă, de fapt, și o adevărată uh, o catastrofă, pentru că odată la șapte luni e vorba de o catastrofă naturală care vine și dezechilibrează totul și nu putem lupta mereu numai cu produse fitosanitare. Și e foarte greu pentru noi, agricultori europeni, să uh, fim în concurență cu lumea întreagă, în timp ce în celelalte părți ale lumii uh, nu sunt aceleași restricții. Pe noi asta ne plasează în condiții inferioare în momentul în care ne lansăm pe astfel de piață globalizată. Mulțumesc! Ja, auch vielen Dank. Ich... Mulțumesc. Aș face următoarea propunere. Odată, petiția să rămână deschisă. Deci o păstrăm deschisă. Și ar trebui să trimitem petiția la Agri. Rog însă secretariatul nu doar să facă o trimitere, cerem un aviz față de această problematică. Ce părere are Agri despre asta, pentru că eu știu deja că avem aceeași problemă și la Agri. Vrem să vedem uh, ce se întâmplă și cu legătura cu comerțul internațional, deci ne interesează și INTA cu strategia comercială în context internațional. Și de acolo vrem un aviz. Mulțumesc încă o dată petiționarilor. Ați văzut din dezbatere că uh, suntem uh, aproape de interesele dumneavoastră. Trecem la următoarea petiție. O petiție depusă de Anemarie Grosshans în numele profesorilor de biochimie, printre altele laureate premiului Nobel, plus alți 140, 140 de uh, semnatari în ceea ce privește uh, situația drosofila melanogaster. Și uh, Kaiser, die Petenten, wo sind sie? Recht herzlich willkommen. Muzică musculița de oțet. Zâmbesc pentru că v-am spus că eu am studiat agronomie, biochimia ne cam băga în boală. Era spaima studenților la examen. Aveam uh, un respect deosebit pentru profesorii de biochimie. Și ne era frică de examen. Da, o să fiu foarte atent, spune președintele, cu respectul cuvenit. Slavă Domnului, astăzi sunt președinte. Iată, e frumos acum să fii la prezidiu. Ca de obicei, mai întâi dau cuvântul uh, petiționarei. Poftiți, vă rog. Danke für die Erteilung des Wortes. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Äh, äh, Mulțumesc, domnule președinte, că astăzi putem să prezentăm încă o dată subiectul. Din nou, în numele petiționarilor, vă rog să creați precondițiile pentru niște controle veterinare uh, la frontierele Uniunii Europene. E vorba de importul de drosofila melanogastă, deci musculița de oțet. Nu e vorba de alte specii, doar despre drosofila melanogaster, exclusiv. Drosofila melanogaster este o musculiță ce nu aduce cu sine nicio boală, nu uh, contaminează nimic și cercetarea din biomedicină din cauza acestor controle e afectată. Activitatea din acest domeniu este preîntâmpinată. Doctorul, uh, domnul doctor de la Universitatea din Cambridge va avea și el cuvântul și vă va explica mai în detaliu în ce măsură suntem înfrânați în activitatea noastră. Avem mai multe studii care atestă asta, uh, arată că s-a acționat disproporționat uh, atitudinea în uh, aeroporturile europene este foarte diferită față de aceste intrări, de exemplu, uh, pachetele prin DHL sau prin poștă sunt uh, returnate pur și simplu, dar FedEx nu se bucură de niciun control. În Regatul Unit, stocurile uh, de drosofila melanogaster din Indiana, SUA, sunt, trim, uh, sunt uh, trimise cu FedEx către Stenset, dar Stenset nu are un centru de animal welcome, spre deosebire de Heathrow. Așa că ceea ce ajunge la Stenset, e retrimis. La Bloomington nu se știe. Să trimită cu FedEx pentru că din anumite țări pachetele pur și simplu sunt returnate fără a fi deschise. Deci problema este că nu există norme unitare. În Polonia uh, sunt uh, cerute niște atestate medicale pe care nimeni nu le poate oferi, pentru că, după cum vă spuneam, uh, în domeniul medicinei veterinare nu se preoferă aceste certificate pentru musculițe. Deci, ă, problema este că nu există specialiști în aceste țări care să își dea seama dacă, care este starea de sănătate a musculițelor. Am analizat această problemă și în universitățile din Germania. În anul 2014, în lunile martie până iunie, 14 pachete au fost returnate fără a fi deschise din cauza unor așa zise încărcări, încălcări ale normelor comunitare. Faptul că nu există niciun fel de abordare unitară duce la o fragmentare a pieței unice, a ideii de piață unică. Și la sfârșit o observație de ordin personal. Eu uh, am experiență în domeniu, uh, m-am întâlnit cu petiționari, am urmărit îndeaproape problema, am urmărit și avizul comisiei și mă minunez că uh, fiind date uh, controlele amănunțite la intrarea pachetelor cu drosofila melanogaster, nu se ține seama că, până la urmă, aceste musculițe sunt uh, Uh, analizate în laborator și trimise dintr-un laborator. De cealaltă parte, o grămadă de uh, dăunători ajung fără niciun fel de control în Uniunea Europeană. Dau acum cuvântul domnului dr. Orkane de la Universitatea din Cambridge pentru completări. Mulțumesc! Thank you. I, I want to give a reason. Mulțumesc. Am dorit să vă dau perspectiva cercetătorilor în legătură cu această chestiune. În primul rând, drosofila melanogaster există în întreaga lume. Din 1910 a fost folosită în laboratoare din întreaga lume și nu a creat probleme la sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor. În ultimii 20 de ani, două premii Nobel, Nobel au fost câștigate de cetățenii europeni, un profesor de la Tübingen și altul de la Strasbourg. Um, și știm că în fiecare săptămână apar noi gene umane, nu știe nimeni cum funcționează și drosofila melanogaster este foarte utilă pentru a, um, aceste cercetări. În uh, ultimul secol, schimbul genetic între cercetătorii Pedrosofila uh, a fost foarte util și astfel uh, cercetarea, cercetarea genetică a avansat mult. Am participat de curând la ședința anuală a cercetătorilor Pedro Sofila de la Chicago și deci avem o problemă o reacție a comisiei este că nu e o problemă. Ba nu, avem o problemă. Studentul meu de doctorat acum două luni a cerut mușculițe de la un laborator din Statele Unite, au venit prin uh, FedEx, dar am pierdut pachetul la Stansted și mulți cercetători s-au confruntat cu probleme similare. Deci, regimul actual pare logic pe hârtie, dar în practică nu funcționează. Nu e făcut pentru nevertebrate mici și nepericuloase de folosit în cercetare. Laboratoarele nu pot să obțină ușor stocurile necesare din Statele Unite și Japonia. Multe dintre acestea provin de la cercetători europeni inițial. Am transmis o scrisoare a directorului uh, principalului stoc american de melanogaster care uh, face propuneri pentru contextul european și prezintă și dificultățile. Uh, multe tipuri de, um, uh, de transport nu au posturi de control pentru că costă mult. Chiar dacă ajung la de aceste musculițe, este foarte greu să se facă transportul uh, um, stocului de musculițe la timp și cu costuri rezonabile. În al doilea rând, costul inspecțiilor este disproporționat față de efortul confirmării că e numai drosofila melanogaster în uh, acest transport, în acest pachet și am uh, citit uh, programul britanic pentru inspecții uh, și uh, costul acestora și costă inspecțiile mai mult doar la cai uh, și sincer e foarte diferit de pachetelele de musculițe. Costă doar 10 euro sau 10 dolari că ați primit un pachetel de musculițe prin, uh, uh, prin poștă, dar uh, controlul costă sute de euro. Deci uh, este complet desproporționat costul acestor controle față de costul transportului. E foarte ușor să mergi pe internet și printr-un singur click poți să comanzi un stoc și apoi uh, stocul se pierde la standstill. Dar și aplicarea e foarte variabilă de la o țară la alta și în funcție de ruta de import dintr-o țară. Importurile nu sunt ascunse, chiar dacă sunt bine etichetate drosofila melanogaster, um, aplicarea este mai strictă pe anumite rute decât pe altele și acesta este un dezastru pentru cercetarea celor afectați. Centrele majore care oferă stocuri din uh, America și uh, Uh, Japonia ar fi gata să aplice anumite norme dacă plătim o taxă, dar nu pot să facă prea multe doar ca să ne facă nouă un favor. Uh, nu pot să ia măsuri uh, disproporționate față de riscul implicat. Și nici Termenul de 24 de ore pentru transport uh, nu este ușor de respectat. Deci, problemele nu sunt imposibil de rezolvat chiar și cu un cadru de reglementare strict. În Statele Unite, importurile de drosofia melanogastă erau odată dificile, dar cooperând cu cercetătorii în ultimii șapte ani, Statele Unite Uh, au eficientizat foarte mult importurile. Ele acum funcționează foarte bine cu licențe uh, obținute de uh, laboratoare fără taxe pentru expeditor. Deci, pe scurt, am dori, chiar dacă respectăm logica uh, Uh, controalelor, uh, nu dorim să punem în pericol sănătatea plantelor sau animalelor din Europa, dar avem nevoie de norme care să funcționeze, costul și durata trebuie să fie proporționale și să răspundă nevoilor cetățenilor în cooperare cu comunitatea de cercetători și normele trebuie să fie uh, lipsite de ambiguitate care și să nu permită exagerarea în aplicarea la nivel național. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen Dank für die Kommission. Erhält jetzt Mulțumesc. Patricia Langhammer uh, de la Comisie are cuvântul acum. Thank you very much and good afternoon. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Trebuie să spun că sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Controlul trebuie să funcționeze și să fie armonizat în toate statele membre. Deci, înțelegem, avem multă înțelegere pentru solicitarea dumneavoastră și de când am fost ultima dată la această comisie în decembrie 2013, cred, am făcut multe, am făcut multe sesiuni de informare în statele membre pentru a clarifica ce trebuie făcut în cazul acestor animale nearmonizate. Sunt numite animale nearmonizate pentru că nu avem reguli uh, de la comisie cu condiții fixe de import. Avem doar regula că trebuie să fie inspectate și uh, să se facă verificări veterinare. Dar la inspecția la frontieră nu trebuie să facă verificări fizice pentru sănătatea animalelor. Trebuie să facă uh, teste specifice să vadă dacă aceste animale poartă agenți uh, uh, care uh, ar putea duce la o contagiune, dar aceste animale sunt destinate doar laboratorilor de cercetare, dar trebuie să facă verificări că în aceste pachete se află cu adevărat drosofila melanogaster, pentru că anumite animale cu o situație mai riscantă din punctul de vedere al sănătății animalelor sau al plantelor sunt importate și se spune că um, implică riscuri mai mici. De aceea trebuie să verificăm că în acest transport, în acest pachet, se află ce scrie pe etichetă. Știm că ați subliniat multe probleme legate de uh, expedierea prin poștă. Suntem surprinși de faptul că se transmit musculițe prin poștă. Ne-am fi așteptat că ele trebuiască să fie transmis, trimise mai rapid prin curier. Văd că spuneți din cap că nu, dar poate ar trebui să discutăm asta bilateral, pentru că, bineînțeles, dorim să cooperăm să găsim o modalitate de import armonizată și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Dar acestea fiind spuse, știm din, de la reprezentanții noștri care se ocupă de controlul importurilor din statele membre că importul acestor care se ocupă de importul acestor animale nu ne-au, n-am fost informați că ar fi probleme. Îmi pare rău, trebuie să o spun. Reprezentanții noștri nu ne-au spus că ar fi probleme. Ne-au spus că totul merge bine și noi le-am spus că trebuie să facă rapid controlele în cazul acestor animale cu o, peri- cu o perioadă de viață scurtă. Și am prevăzut o bază juridică pentru derogări de la verificările obligatorii asupra animalelor vii în regulamentul privind controlele oficiale care este discutat în momentul de față în Consiliu și Parlament și trebuie să vă informez și faptul că există puncte de vedere divergente legate legătură cu aceste derogări pentru că unii colegi din Parlament nu sunt de părere că nu ar trebui să facă texte pe anumite animale vii. Și în legea privind sănătatea animalelor, care este de asemenea în discuție în Consiliu și Parlament, am prevăzut o derogare pentru, de la condiția de import pentru animalele destinate cercetării dar trebuie să, să așteptăm sfârșitul dezbaterilor din Parlament și Consiliu, să așteptăm de adoptarea acestor două acte legislative înainte să putem să adoptăm legislația secundară pentru a oferi reguli mai puțin uh, stricte în legislația secundară. Trebuie mai întâi ca actul juridic de bază să fie cât mai să ofere siguranță maximă și apoi în legislația secundară să oferăm un cadru simplificat și armonizat pentru anumite tipuri de anumite specii. I bitte. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender bin sehr dankbar, dass... Mulțumesc, domnule președinte, sunt domnul Viland. Sunt uh, foarte bucuros că putem să discutăm cu Comisia și că putem să aprofundăm acest subiect. Mă bucură uh, ceea ce am ascultat uh, de la Comisie și nu știu, poate că dat fiind interesul public, nu vom putea să evităm pe de-a întregul uh, inițierea unei proceduri. Dacă creăm anumite platforme sau uh, anumite modalități uh, de etichetare pentru a se recunoaște că e vorba de un transport de la un laborator la un alt laborator, atunci ar fi mult mai simplu. Sau nu știu, poate că facem un unic punct de intrare în Europa, în momentul în care e vorba de colete internaționale. Văd că e greu să facem o excepție pentru un singur animal care nici nu e contagios, care nici nu e periculos, care nu e periculos deloc. De altă parte, trebuie să vedem ce înseamnă exact drosofila pentru cercetare în lume? Pentru că nu e vorba de optimizarea autoturismelor, ci e vorba de un progres important pentru oameni în medicină. Deci ne interesează să ne organizăm în așa fel încât să ne mișcăm cât se poate de repede, să uh, acționăm unitar și controlul să fie unul expert. Nu se poate să fie o pură întâmplare de fiecare dată când ajunge câte un colet. Pentru că nu poate fi influențat transportul. Bineînțeles că apar probleme în momentul în care coletele sunt returnate. Și aș vrea ca uh, obiectivul politic să fie acela de a avea în Europa un centru uh, de performanță din, punct de vedere, din punctul de vedere al cercetării. Ce se întâmplă însă dacă laboratoarele sau universitățile dintr-un stat au probleme, în timp ce alte centre nu au aceste probleme? E clar o fragmentare a concurenței științifice, dacă vreți, fiindcă există și așa ceva. și acest lucru fragmentează piața unică. Eu cred că trebuie să acționăm de urgență. Sfatul meu către petiționare ar fi următorul. Avem o, vom avea o procedură parlamentară și să vă gândiți și dumneavoastră cum putem să procedăm mai eficient. Să vină câțiva experți la Bruxelles pentru a discuta cu coordonatorii de la grupurile politice, să le explice exact care este situația și să vorbească din perspectivă științifică, în așa fel încât, de parte politică, să existe o mișcare. Dar nu cred că noi, cei de la petiție, ar trebui să lăsăm frâiele acum ucide e vorba doar de o musculiță. Ar trebui să găsim o soluție. Äh, Dau cuvântul imediat petiționarilor și vă rog frumos să vă referiți puțin la spusele comisiei. Pentru că se pare că nu există probleme chiar peste tot sau nu știu, e așa, nu e așa. Domnul Viland, am uitat ceva. În trecut, Într-adevăr, se spunea că nu trebuie să facem nimic pentru că sunt cazuri izolate, dar ne-am înșelat. E vorba de uh, faptul că se întâmplă zi de zi așa ceva. Încă o dată au cuvântul petiționarii, după care voi conchide. Da, Nu știu, doamnă Langhammer, poate că nu aveți uh, cazurile pe care le-am prezentat în fața Comisiei de Petiții, dar vi le transmit cu mare plăcere. Veți vedea că sunt confirmate spusele eurodeputaților. Educația este foarte importantă, cercetarea la fel. Um, Drosofila melanogaster nu e o specie periculoasă. Deci dacă cineva susține asta, nu știe despre ce vorbește. Ne interesează o cooperare strânsă cu Comisia, vă dați seama. Sunt niște cazuri foarte ciudate care apar și vi le prezentăm cu plăcere. Mai sunt atâtea de spus. De exemplu, la aeroportul din Frankfurt sunt niște taxe și s-a ajuns la un litigiu. Curtea de la Kassel a cerut laboratorului din HESA să analizeze niște documente falsificate din punct de vedere veterinar. Pentru că trebuia doar să pui o cruciuliță uh, pe, în fat, pe lângă um, Uh, cu privire la starea de sănătate a animalelor. Sunt însă multe lucruri care nu ajung până la comisie. Chit că se marchează pe formular că animalele sunt într-o stare optimă de sănătate și, de fapt, ele au ajuns moarte. E vorba de acele musculițe. Mulțumesc. Dau contul și colegului meu. Nu știu dacă am înțeles logica răspunsului comisiei și deci ar exista o exceptare. Cred că e necesar să confirmăm că e vorba strict de import de drosofila melanogaster, nu și de altceva. Și în practică apare marea problemă că punctele de control la frontieră sunt uh, create pentru animale precum cai, animale de mari dimensiuni. Ori aici e vorba de drosofila melanogaster. Și pentru a face un punct special de control pentru așa ceva, ar dura, ar costa uh, sume imense de bani. Aș face o sugestie. Să analizăm procedurile din SUA Nu toate își găsesc uh, aplicabilitate în Europa, dar iată că acolo s-a găsit o cale, pentru că se poate face transportul aerian, rutier, în așa fel încât, fără costuri exagerate, fără proceduri costisitoare, să se facă un transport bun, prin poștă, cu o copie a licenței care confirmă că pachetele sunt pachete cu drosofila melanogaster, nu cu altceva. Atât vreau să spun. Drosofila melanogaster poate fi uh, în, acum uh, uh, trimisă prin poștă de către Universal Postal Union. Domnul președinte, pentru că stăm atât de bine cu timpul, pot să dau încă o dată cuvântul comisiei. Să faceți o clarificare, ca să plecăm cu toții mai înțelepți acasă de aici. Vă dau cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a mă întoarce la aprobarea inspecțiilor și problemelor puse de acesta. Da, aveți dreptate. Dacă vrem să verificăm uh, starea de sănătate a acestor animale, e nevoie de autorizație și evident avem o schemă de autorizație foarte flexibilă și verificarea Uh, nu cred că ai nevoie pentru astfel de verificare de echipamentul de care avem nevoie pentru cai, spre exemplu. Uh, nu știu dacă ar fi costuri atât de ridicate. Uh, în orice caz, statele membre trebuie să fie și doritoare de a avea personal, de a-l forma pentru verificarea stării de sănătate a acestor musculițe și deci să fie oarecum echipați. Deci, la un moment dat, acest lucru trebuie să fie deshotărât de statele membre respective și, în mod asemănător, trebuie să fie găsită o cale cum anume putem trimite astfel de pachete prin poșta normală și cum anume autoritățile de verificare pot să intervină și să verifice acele știu eu, pachete prin poștă și să ne asigurăm că această îndeplinire a acestor uh, misiuni de verificare se face în condițiile prevăzute. Să ne asigurăm că, într-adevăr, în pachetele de respective e vorba de musculițe de oțet și acest lucru nu ține neapărat de competența autorităților poștale. Acum, în mod asemănător, noastră v-ați referit și la un alt aspect, la situația din Statele Unite și că ar trebui să existe un fel de dovadă a autorizației de a utiliza astfel de uh, uh, musculițe și în momentul în care sosește pachetul însoțit de scrisoarea respectivă, autorizația respectivă, uh, prin FedEx sau mai știu eu prin ce alt uh, tip de curier, atunci aceștia trebuie să fie la, uh, înștiințați de faptul că uh, există și un consimțământ, o autorizație care însățește pachetul respectiv. Și e clar că acest lucru ține și de acordarea certificatelor de sănătate. Uitați-vă la problemele din Viena, care ar fi putut să fie eliminate în prealabil dacă am și avut o planificare bună a, deli, a, a trimiterii pachetului și a înștiințării bă, um, destinatarului respectiv. Noi avem o astfel de experiență. Dacă autoritatea de trimitere, uh, de exportare, contactează direct autoritățile omologe din țara de destinație, în principiu nu sunt probleme. Așa că poate ar fi bine să discutăm cu statele membre și să vedem dacă nu cumva am putea armoniza controalele și dacă n-am putea găsi o cale de a accelera aceste controle. În mod asemănător, am putea să cerem, eu știu, am putea com, să cerem clienților dumneavoastră să planifice mai bine aceste trimiteri, aceste călătorii pentru a avea o științare adecvată. Mulțumesc, spune președinte. Trebuie să fim foarte atenți să nu facem sistemul prea complicat. Nu vrem așa ceva, vrem să ne bazăm pe un temei juridic și să existe și justificare financiară. Am învățat că drosofila melanogaster este un animal nearmonizat, cum se spune, dar se va discuta în Parlament și uh, mi-am dat seama că, de fapt, Comisia se apropie de uh, doleanțele dumneavoastră și acum trebuie să ne îndreptăm și noi în această direcție. Domnule Viland, vă spun că petiția rămâne deschisă și, în al doilea rând, vom uh, informa Comisia ENVI pentru a vedea unde se află cu discuția pe temeiul juridic și, în al treilea rând, facem și o scrisoare cerând Envi să invite pe petiționari acolo. Așa cum spunea domnul Viland, este foarte important ca uh, perspectiva dumneavoastră asupra problemei să ajungă și la eurodeputați, pentru că am tot discutat despre dăunători și despre uh, cât de repede se creează confuzie, pentru că automat lumea crede că e vorba, când, când e vorba de insecte, că e un pericol și se creează această stare de panică. E bine să vorbiți dumneavoastră în calitate de cercetător la comisia competentă pe fond, comisia specializată, pentru că acolo se negociază și se decide temeiul juridic. Treaba noastră la petiții este aceea de a atrage atenția asupra unei probleme comisiei competente pe fond, lăsăm petiția deschisă ca să se știe că noi urmărim în continuare problema, așa cum a spus și domnul Viland. E un subiect important și să știți că noi vom scrie acolo că trebuie să fiți contactați de către cei de la Envy ca să nu confunde drosofila melanogaster cu dăunători. Uneori mai zâmbim noi așa, dar pentru cercetare știm că e un subiect important. Așa rămâne, așa vom proceda. Am ajuns și la sfârșitul reuniunii. Uh, felicitări secretariatului pentru că, uitați-vă la timp, am reușit și este o situație de excepție aici la petiții de a uh, termina lucrările înainte de vreme să subliniem data aceasta în calendar. Mm, e clar, uh, datorăm asta activității bune a secretariatului și ne încurajează pentru următoarele reuniuni. Ați câștigat timp în plus, uh, folosiți-l uh, chipzuit. O seară plăcută tuturor!